good morning everybody. A bit exceptionally... Bună dimineața tuturor! Avem în mod excepțional ședința subcomisiei noastre o zi întreagă, astăzi, joi. Nu știu dacă va fi foarte multă lume în sală, însă în orice caz avem subiecte foarte importante pe ordinea de zi. Și vă propun să lăsăm uh, comunicări din partea președintelui o, să le facem un pic mai târziu când vor fi mai mulți colegi în sală. Așa că propun să trecem imediat la audierea privind drepturile omului în uh, Myanmar. Însă înainte de acest lucru trebuie să adoptăm ordinea de zi. Ordinea de zi se adoptă. Și aș dori să vă amintesc faptul că vom discuta raportul doamnei Andrichiene în ceea ce privește raportul anual 2009 pentru drepturile omului în lume, după care vom avea o prezentare foarte interesantă în ceea ce privește inițiativele în Balcani. E vorba de inițiativa RECOM, referitor la crimele de război și alte încărcări grave ale drepturilor omului în fosta Iugoslavie, fosta Iugoslavie, după care după amiază avem audiere privind împotriva lupta împotriva impunității, exemplu Argentinii, avem foarte mulți vizitatori care vor fi prezenți în sală în această după-amiază pentru că vom dezbate subiecte deosebit de interesante. Acum, dacă îmi permiteți, aș trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, e vorba de o audiere privind drepturile omului în Myanmar în perspectiva alegerilor parlamentare din 7 noiembrie anul acesta. În mod repetat, noi am analizat situația din uh, Birmania. Și acum aș dori să menționez faptul că am uh, m-am adresat recent doamnei înalt reprezentant, doamna Ashton, pe această temă și am atras atenția dumisale față de rezoluția Parlamentului European în care se cere să se susțină în mod ferm toate rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU în ceea ce privește uh, încălcările grave ale drepturilor omului în Birmania, dar de asemenea și în Coreea de Nord. Acest lucru este deci în curs. Acum este plăcerea mea să invit trei uh, oaspeți foarte speciali care vor lua cuvântul fiecare timp de 10 minute, după care un reprezentant al comisiei va lua cuvântul de asemenea. Cei trei invitați sunt domnul Ben Rogers, care face parte din echipa uh, Asia de Est Uh, solidaritate creștină peste tot în lume. El este autorul unei cărți recent publicate referitor la liderul Tan Sue, iar titlul acestei cărți este Demascarea tiranilor din mm, Birmania. Sunt convins că după ce vom asculta ceea ce aveți de spus, vom avea cu toții această dorință de a citi cartea dumneavoastră. A doua al doilea invitat este doamna Zoya Pham, uh, care vine din Marea Britanie și care face parte dintr-o organizație care apără drepturile omului uh, în Birmania față de sistemul represiv. Ea a avut deja ocazia să participe la ședințele noastre de anul trecut, iar cel de-al treia invitată este doamna Debbie Stothert care este coordonatoarea uh, rețelei alternative ASEAN referitoare la Birmania și face parte din Federația Internațională a Drepturilor Omului, este secretar general. ea uh, a avut și a ocazia anul trecut să întâlnească deputații europeni. Dați-mi voie să uh, precizez un lucru. Săptămâna viitoare în Bruxelles uh, va avea loc summitul ASEAN pe 4 și 5 octombrie, dacă nu mă înșel. Am încercat să invit grupurile politice pentru a cere un, o declarație din partea Comisiei uh, Europene, pentru că noi avem săptămâna viitoare o mini-sesiune a Parlamentului European care va avea loc imediat după acest summit. Și mi se pare că uh, Lucrurile se potrivesc bine, ar fi momentul oportun să vedem cum anume s-a comportat cu ocazia acestui summit Uniunea Europeană, care sunt concluziile și așa mai departe. Sper că grupurile politice vor prelua această inițiativă și că vom avea posibilitatea să discutăm încălcările grave ale drepturilor omului în țări precum uh, Birmania. Iar în final, domnul Andreas List din partea uh, uh, comisiei care va lua cuvântul. Și l-aș ruga să răspundă uh, la întrebările noastre în numele Comisiei Europene. Iată, suntem foarte onorați să avem pe domnul Ben Rogers. Vă rog, aveți cuvântul. Is this... You can hear me now? <laughs> Thank you very much indeed for Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei audieri într-un moment crucial pentru Birmania și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mă adresez dumneavoastră astăzi. Situația umanitară și situația drepturilor omului au fost uh, extrem de grave de mulți ani, însă de la reprimarea protestelor uh, călugărilor budiști în 2007, situația s-a deteriorat și mai mult. Anul acesta m-am deplasat la granița între Thailanda și uh, Birmania și m-am întâlnit cu refugiați karen care au trebuit să fugă din țara lor. Am uh, parcurs uh, o rezării noaptea pentru a ajunge într-o tabără temporară și m-am întâlnit cu un bărbat, Karen, a cărui poveste este simbolică pentru Birmania de astăzi. Are 35 de ani, ca și mine, și uh, picioarele au fost uh, amputate uh, într-o explozie a unei mine, în timp ce mergea prin junglă căutând hrană. Este hărțuit de autoritățile tailandeze și urmărit de armata birmană, birmaneză. Și mi-a spus că viața lui nu este decât o fugă permanentă. Birmania este condusă de unul dintre cei mai uh, um, cei mai uh, neîndurători dictatori ai lumii, generalul Tan Sue Revista Foreign Policy l-a considerat uh, cel mai uh, îngrozitor dictator al lumii, după Kim Jong-il și Robert Mugabe. Nu are niciun fel de compasiune pentru populație. Nu-și dorește decât să se mențină la putere și să își uh, promoveze acoliții și familia. Birmania a fost condusă de regimuri militare începând cu 1962. Tan uh, Sue a pornit uh, de la a fi uh, poștaș și a ajuns să fie dictator. Nu are educație, însă asta nu înseamnă că nu e inteligent. S-a dovedit de mai multe ori deștept și a reușit să manipuleze pe toată lumea pentru a ajunge la putere este specializat în uh, lupta psihologică și a folosit regula divide et impera pentru a lupta împotriva rivaluri, rivalilor din interiorul regimului și uh, din cadrul comunității internaționale. Birmania este una dintre țările cele mai sărace, cele mai corupte și mai represive Freedom House uh, spune că este practic uh, țara în care situația este cea mai gravă. Tan Sue este motivat de un naționalism extrem care îl face intolerant față de minorități. Acest lucru a fost demonstrat în timpul campaniei militare împotriva civililor din uh, Birmania de Est, împotriva minorităților Karen, Karenii și Shan. Este folosit uh, violul uh, în mod sistematic, precum și munca forțată. Femeile, oamenii în vârstă au fost uh, adesea omorâți. M-am întâlnit cu o femeie al cărui soț a fost decapitat, o alta al cărei fiu um, a, a, căruia, că, i s-au uh, tăiat uh, nasul și urechile. Peste 500.000 de persoane sunt deplasate intern. Au fugit în junglă sau uh, s-au uh, deplasat în centre de refugiați. Când militarii atacă satele, adesea lasă mine la intrarea în sate pentru ca nimeni să nu se poată întoarce. Asta s-a întâmplat în uh, Birmania de Est după cum au uh, conchis uh, juriștii internaționali și organizațiile pentru drepturile omului, este vorba despre crime împotriva omenirii și crime de război. Aceasta este și concluzia raportului special al Națiunilor Unite. În uh, Birmania de vest și de nord, regimul continuă să se facă vinovat de încălcări ale drepturilor omului împotriva minorităților etnice. M-am întâlnit cu o femeie Kachin care a fost violată și uh, Uh, de, violată de către doi soldați. A supraviețuit uh, și m-am întâlnit de asemenea cu uh, prizonieri care au fost obligați să are um, câmpurile. Regimul reprimă budiștii, călugării budiști, după cum am văzut în 2007 și are de asemenea prejudecăți împotriva minorităților religioase nebudiste, creștinii și musulmanii manipulează și utilizează religia în scopuri politice. Creștinii cini au fost obligați uh, să își dărâme crucile pe care le construiseră în vârfuri de munți pentru a-și uh, simboliza credința. Populația Rohingya, care este musulmană, este printre cele mai persecutate. Cred că ieri Congresul American a votat pentru prima dată o rezoluție cu privire la situația populației Rohingya. Aceasta nu are acces la cetățenia birmaneză, deși trăiește în Birmania de generații i se restricționează deplasările, căsătoria și uh, accesul la educație. M-am întâlnit cu uh, defectori din Bangladesh care mi-au confirmat aceste relatări. Unul dintre ei mi-a spus, suntem o populație aflată în pragul uh, exterminării. Mi s-a cerut să spun câteva cuvinte despre Tan Sue. Este important ca comunitatea internațională să știe despre cine vorbim are o viziune patriarhală care este foarte evidentă în atitudinea lui față de laureata premiului Nobel Aung San Suu Kyi, care este în închisoare de aproape 15 ani. A refuzat să dialogueze cu ea și uh, atunci când uh, am discutat cu el, am înțeles de la el că o vede ca pe o tânără care nu îl poate sfătui sau critica din punctul lui de vedere, ea e făcută să facă ceai și să vorbească despre vreme. Uh, puținele încercări de dialog nu au, uh, uh, nu au avut niciun succes. Din punctul lui de vedere, este un rege războinic birmanez. A construit o nouă capitală, Naipidau, care înseamnă sediul regilor. Regii birmanezi au această tradiție de a construi uh, noi capitale. Toate acestea înseamnă că Tan Sue nu va fi niciodată convins să uh, renunțe la putere. Ca soldat nu înțelege decât limbajul forței. Expertul Bertin Lindner spune că este practic inutil să încerci să dialoghezi cu regimul în speranța că vei uh, reuși să promovezi uh, fie și o democratizare modestă. Tansu este un tiran și tiranii nu-și negociază prăbușirea. Însă, conform uh, anumitor analiști, um, îi pasă de opinia internațională și nu poate ceda la presiuni Până acum, uh, presiunile însă nu au fost suficient de mari. E nevoie de o strategie atentă care să combină măsuri bine uh, gândite, în așa fel încât uh, să îl lovească acolo unde îl doare și un angajament condus de Națiunile Unite. În felul acesta putem avea impactul dorit. Aș vrea să vin cu patru idei în privința acțiunii Uniunii Europene. În primul rând, trebuie să respingă alegerile din uh, noiembrie și trebuie să arate clar că aceste alegeri sunt concepute să perpetueze un regim militar bazat pe o Constituție proastă. Nu au nicio legitimitate și nu oferă nicio oportunitate de schimbare. Uniunea Europeană trebuie să reziste la orice tentație de a reduce sancțiunile. Măsurile trebuie menținute până se fac progrese clare, inclusiv eliberarea prizonierilor și începerea unui dialog tripartit real între regim mișcarea democratică și minoritățile etnice. Regimul nu trebuie răsplătit pentru crimele sale și trebuie să avem în vedere sancțiuni și mai uh, precise în cazul în care continuă încălcările drepturilor omului. Uniunea Europeană trebuie să uh, regândească un proces de dialog la nivel înalt. Și în sfârșit, ultima mea recomandare și uh, sper că este recomandarea care va fi pusă în aplicare cât mai curând, Uniunea Europeană trebuie să uh, susțină apelurile la încetarea crimelor împotriva umanității. Mai multe țări uh, susțin propunerea de a se institui o comisie de anchetă pentru a investiga aceste crime statele europene, Statele Unite și Canada. Parlamentul European a solicitat de asemenea instituirea unei comisii de anchetă în acest an și este timpul ca Uniunea Europeană să își adauge vocea la toate vocile care cer să se pună capăt impunității din Birmania. Doar astfel se va pune capăt suferințelor pe care le-a provocat acest regim. Sper că Parlamentul va îndemna celelalte instituții europene și în altul reprezentant să susțină aceste măsuri. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Rogers, mulțumesc și pentru cele patru recomandări emise la final. Cu siguranță, Parlamentul European dorește ca Uniunea Europeană să fie foarte activă la nivel internațional în ceea ce privește situația din Birmania. Ați vorbit despre Comisia de Evaluare care analizează situația de acolo și poate că putem discuta la Consiliu să vedem dacă se mișcă ceva în direcția cea bună. Aș dori acum să o invit pe a doua vorbitoare, doamna Zoia Fam. Are o prezentare, iată, o puteți vedea în primul rând. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chairperson, for organizing this. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte, pentru organizarea acestei audieri și pentru faptul că mi-ați acordat șansa de a vorbi astăzi aici. Doamnă președinte, au trecut trei ani de când uh, călugării budiști au ieșit pe străzi din Birmania cerând o schimbare, cerând ca dictatura să ia un sfârșit și cerând democratizarea. Călugării budiști au fost agresați, violați, mulți au fost uh, torturați, arestați și sunt până în ziua de azi, uh, fie în închisoare, fie se ascund. Pentru a evita presiunea internațională, acum regimul continuă propriul lor proces electoral fals, contrafăcut. Și alegerile ce urmează vor uh, plasa în Birmania o Constituție care nu garantează statul de drept, uh, nu garantează libertate, drepturile omului, uh, nu garantează nimic pentru cetățenii din Birmania și nu soluționează niciuna din problemele din această țară. Aung San Suu Kyi, lidera mișcării democratice din uh, Birmania, rămâne în arest la domiciliu. Se întâmplă acest lucru de aproape 15 ani și prin asta este încălcată legislația internațională. Totodată, aproximativ 2200 de prizonieri politici sunt torturați în uh, Birmania și nu primesc servicii medicale. Aceștia sunt uh, trimiși în închisori din diferite regiuni foarte izolate, motiv pentru care familiilor le este foarte greu să îi viziteze. Partidul uh, Mica Națională pentru Democrație, partidul principal din opoziție, este interzis. Și uh, la adresa acestuia, toate activitățile de opresiune continuă. Dictatura amenință să renunțe la armistițiu, fapt care ar, uh, ar, ar agrava situația drepturilor omului din Birmania. Potrivit Constituției, președintele trebuie să aibă un, uh, un, uh, o formație militară și își alege proprii miniștri care vor avea un control direct în uh, chestiunile ce țin de diversitatea etnică. Ei bine, doamnelor și domnilor, noua Constituție care va fi votată nu consolidează doar uh, dictatura militară, ci pune capăt diversității etnice din această țară. Care este răspunsul Uniunii Europene la ceea ce se întâmplă acolo? Deocamdată am văzut că statele membre au o atitudine diferită față de Birmania. Unele state membre consideră că aceste alegeri sunt cât se poate de false și că ar trebui condamnate pentru că nu generează nicio schimbare. Apreciem această atitudine. Însă, anumite state europene consideră că aceste uh, alegeri reprezintă o schimbare, motiv pentru care sancțiunile ar trebui să fie uh, mult slăbite. E bine, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să spun că nu se întrezărește absolut nicio schimbare. Atacul împotriva minorităților etnice continuă și, totodată, dictatura din Birmania comite crime împotriva umanității și comite crime de război, inclusiv crucificare, arderea persoanelor de vii, uh, violare, uh, multe, mai multe forme de tortură, printre care bătăile, executările arbitrare, decapitările și uh, munca forțată. Doamnelor și domnule, mai bine de 3500 de sate au fost distruse în Birmania în ultimii 15 ani. Și asta se întâmplă doar în partea de est. Civilii au fost uh, obligați să-și părăsească uh, locuințele. Discutăm despre zeci de mii de persoane. Eu am fost și eu am fost în această situație. Și de fapt putem spune că civilii au fost ținta unor atacuri foarte clare și în acest an am fost în Birmania și am cunoscut o femeie, avea doar 24 de ani în momentul în care a fost obligată să poarte în spate uh, sarcini foarte grele ale uh, încărcături foarte grele ale soldaților, iar pe timp de noapte a fost violată de către soldați. Acest lucru s-a întâmplat în repetate rânduri și la un moment dat, tatăl ei a apărat-o. Însă, în acel moment, tatăl a fost împușcat mortal, iar ea și familia ei au fost cu toți obligați să fugă. Doamnelor și domnilor, am mai cunoscut și o altă familie care uh, tocmai a uh, scăpat din fața bombelor lansate de trupele militare. Iată că avem uh, situații în care, după cum vedeți în imagine, uh, tineri au fost uh, atacați, au fost răniți uh, prin, din cauza muni- minelor plasate, minelor ascunse. Și țin să vă spun că a fost, au fost situații în care au fost atacate școli, au fost atacate în mod intenționat doar pentru că s-a știut că acolo vor exista victime în mod foarte clar. Iată încă o imagine care ne arată că avem atacuri sistematice în care regimul apelează la atacuri după care utilizează uh, sclavi Iată, cazul lui Mublar este doar unul în care această femeie a fost obligată să care greutăți foarte, foarte mari, uh, are doi copii, însă nu a avut posibilitatea de a se hrăni ca atare, nu a avut posibilitatea de a, ofer, de a avea un adăpost ca atare și în cele din urmă a evadat. În Birmania sunt utilizați și copiii soldați. Când am fost la granița Birmaniei cu Thailanda, am uh, cunoscut un copil soldat și mi-a spus că mergea să-și viziteze bunicii. În acel moment a fost răpit de regim și a fost obligat să se înroleze în armată. A avut două opțiuni. Fie te duci la închisoare, fie te duci în armată. Evident, era copil, nu vroia să meargă la închisoare și atunci a mers în armată a fost obligat să comită crime, să ardă casele um, concetățenilor. Însă, în cele din urmă, a reușit să evadeze. Ar uh, putea să ajungă în închisoare și să primească o sentință de 40 de ani numai pentru faptul că a evadat. Doamnelor și domnilor, Sprijinim faptul că Parlamentul European a emis rezoluții ferme în ceea ce privește Birmania în trecut și solicităm ca ONU să creeze o comisie de anchetă pentru investigarea crimelor comise de dictatura din Birmania. Dar iată că în ciuda rezoluțiilor date de Parlamentul European și în ciuda uh, raport, ceea ce a făcut raportorul ONU privind Birmania, la nivelul Uniunii Europene nu s-a luat o decizie în sprijinul Comisiei de Anchetă. La final, doamnelor și domnilor, aș dori să vă spun că știm că alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 7 noiembrie nu vor genera schimbări reale pentru Birmania, pentru cetățenii din Birmania, cel puțin nu schimbarea pe care oamenii și-o doresc. Așadar, a sosit momentul ca Uniunea Europeană și restul comunității internaționale să meargă mai departe. Trebuie să realizăm că Uniunea Europeană uh, trebuie să sprijine rezoluția dată de ONU în ceea ce privește crimele comise împotriva umanității și crimele de război din Birmania pentru a se face justiție și pentru a ne exprima cu toții ca fiind de partea oamenilor din Birmania. A sosit momentul uh, ca comunitatea internațională și Uniunea Europeană să înțeleagă exact ce fel de dictatură este în Birmania. Dictatura este formată din uh, soldați. Aceștia nu sunt nici politicieni, nici diplomați. Și ca, prin urmare, nu răspund la abordările uh, Uniunii Europene, abordările de tip soft. Am uh, văzut că ONU a emis foarte multe mesaje la adresa Birmaniei în ultimii 20 de ani, dar nu s-a ajuns la nicio schimbare. Așadar, doamnelor și domnilor, avem nevoie de o presiune mult mai mare din partea Uniunii Europene. Avem nevoie de un calendar foarte clar, de repere clare și de consecințe. Pentru că dacă nu se schimbă ceva în Birmania, și dacă comunitatea internațională nu exercită, pre, nu exercită presiune mai mare, atunci situația va fi din ce în ce mai gravă. Uniunea Europeană nu ar trebui să renunțe la sancțiuni fără a vedea schimbări concrete în Birmania. Avem așadar nevoie de presiune economică țintită, combinată cu presiune politică și presiune juridică din partea Uniunii Europene și din partea comunității internaționale. Știm cu toții, domnilor și domnilor, că regimul va, nu va renunța la alegeri. Așa că după aceste alegeri trebuie ca Uniunea Europeană să susțină un dialog purtat la nivel înalt uh, la ONU pe subiectul Birmania. Știm că ONU a solicitat în repetate rând, rânduri dialoguri tripartite cu Uh, regimul din Birmania cu opoziția condusă de Aung San Suu Kyi și cu reprezentanții opoziției. Doamnelor și domnilor, uh, Uniunea Europeană și ONU nu au reușit să se angajeze într-un dialog propice cu uh, reprezentanții opoziției din Birmania, așa că ar trebui să se ajungă la situația în care reprezentanții grupurilor etnice și reprezentanții mișcării democratice să fie invitați la masa negocierilor, asta pentru a soluționa problemele din Birmania. Totodată vedem că oamenii trăiesc în sărăcie, în condiții disperate și de aceea ar trebui ca Comisia Europeană să ofere mai mult ajutor umanitar în Birmania, inclusiv asistență transfrontalieră. Jumătate de milion de oameni sunt uh, acum uh, și-au părăsit casele și nu pot fi, nu pot fi contactați uh, pentru că, iată, ajutorul a fost blocat. Pot fi uh, ajutați doar prin asistență transfrontalieră pe linia, pe direct, din direcția Indiei și a Thailandei. Așadar, țin să vă spun că de, mișcarea democratică din Birmania dorește o uh, o mișcare reală, sprijinită prin dialoguri tripartit, sprijinită de Uniunea Europeană, sprijinită de Uh, Statele Unite. Sperăm ca Uniunea Europeană să-și dubleze efortul pentru a convinge ONU să a, se ajungă la masa negocierilor la uh, discuție tripartite. Trebuie să vedem uh, că are loc un proces de reconciliere națională care să genereze democrația. Oamenii din Birmania doresc o Birmania federală unde, indiferent de rasă, indiferent de etnie, indiferent de sex, toată lumea să fie pe picior de egalitate, toată lumea să fie tratată în mod egal. Oamenii, cetățenii din Birmania au nevoie de sprijinul comunității internaționale în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinta. Așadar, doamnelor și domnilor, ne dăm seama că toată lumea a apreciat ceea ce a spus invitata noastră și anume apelul făcut la Uniunea Europeană pentru a avea o poziție fermă în ceea ce privește această comisie de anchetă. Vă mulțumim și pentru sugestiile făcute în ceea ce privește comisia, în ceea ce privește asistența transfrontalieră și um, comisia de dialog tripartit. Aș dori ca acum să trecem la următoarea parte și să reacționăm la sugestiile făcute. Trebuie să vedem ce se întâmplă la adunarea generală ONU. Însă, înainte de a face acest lucru, o invit pe doamna Debbie Stottert de la, rea, de la rețeaua alternativă ASEAN privind Birmania să ia cuvântul. Aveți cuvântul. Thank you. Good morning. Um, I would like to... Bună dimineața tuturor! Mulțumesc. Aș dori să-mi uh, concentrez comentariile și am dorit să spun că dacă ASEAN este o organizație care este bazată în Thailanda și care lucrează pe tema Birmaniei, este foarte important să realizăm că de, de, putem înregistra progrese politice, un angajament pentru drepturile omului în țările ASEAN. Și dacă facem acest lucru, țările ASEAN vor, își vor schimba poziția. Dacă Birmania nu-și schimbă poziția, atunci nici țările din ASEAN nu vor face acest lucru. Deci, în principiu, ce putem spune este că mentalitatea guvernelor și lor față de democrație și drepturile omului în această regiune uh, este determinată de cam în proporție de 65% de atitudinea unei Europene. Deci, pe, prezentarea mea de astăzi este să subliniez problemele serioase care există în Birmania și care se înrăutățesc pe zi ce trece. Însă pentru asta trebuie să înțelegem că nu putem lăsa ca uh, uh, Uniunea Europeană să uh, piardă posibilitatea de intervenție și de schimbare în țările ASEAN. Oratorii precedenți, Zoia și Ben, au vorbit deja despre Constituție și despre alegeri, legea electorală. Noi am analizat acest lucru și am ajuns la concluzia că uh, legea electorală și modul în care Constituția este organizată înseamnă că ele reprezintă de fapt, rădăcina profundă a crizei și a problemelor cu care se confruntă Birmania, ca care are drept consecințe încălcarea ale drepturilor omului. Și această lege electorală va duce la o intensificare a uh, situației în această regiune. E vorba de o lege electorală pur și simplu scandaloasă, pentru că există o excludere a anumitor lideri, a anumitor partide politice. Aceștia nu mai pot participa la alegeri. De asemenea, există și legi în, prin care oamenii sunt de fapt amenințați cu 10 până la 20 de ani de uh, închisoare dacă vor pune bețe în roate acestor alegeri. Și ne găsim astfel într-o situație ciudată în care oamenii nu pot să uh, desfășoare o campanie electorală, nu pot afișa anumite drapele, nu pot să facă campanie. Uh, și vedem că sunt excluși din această campanie electorală oamenii care de fapt reprezintă un total de peste 2000 de prizonieri politici. Mulți dintre ei în trecut erau uh, oameni politici de succes și ar fi putut să participe la alegeri. Dar Uh, pentru a elimina unii dintre ei au fost condamnați la 93 de ani de închisoare. Uh, cineva a fost condamnat la 104 ani de închisoare, spre exemplu Bo Min Yuko. Uh, doar anul trecut pentru angajamentul său în favoarea drepturilor omului. Vedem că acest regim încearcă prin toate mijloacele ca acești uh, prizonieri politici să nu poată participa nici la aceste uh, alegeri, nici la alte alegeri care vor fi uh, organizate ulterior. Acum, dacă analizăm cifrele, ce putem vedea? vedem că în 1990 existau 492 de mandate posibile uh, disponibile în alegeri. În 2010 vedem că numărul s-a dublat. E vorba de 11, 1187, dar foarte puține partide diferite sunt, uh, uh, au posibilitatea să participe la aceste alegeri și aceste cifre sunt importante pentru că înțelegem faptul că dreptul oamenilor de a participa la alegeri, dreptul oamenilor de a vota Uh, un guvern reprezintă de fapt un drept fundamental, iar cifrele acestea ne demonstrează că nu, acest lucru nu există în Birmania. Oamenii nu au dreptul să decide cine anume îi va reprezenta, pentru că există constrângeri consfințite prin lege. Bineînțeles, n-am să analizez în detaliu uh, prevederile Constituției, dar iată harta harta un, pe care puteți vedea unde în următoarele 12 luni ar putea izbucni conflicte sângeroase. E vorba de grupuri armate care nu vor să uh, renunțe la controlul pe care l-au asupra teritoriilor. Uh, Știm că anumite comunități nu beneficiază de uh, drepturi și oamenii încearcă să se mobilizeze pentru că nu vor să piardă aceste drepturi care le-au mai rămas. Dacă ne gândim că aceste alegeri vor reduce numărul de încălcări, numărul de, ale drepturilor omului și numărul de conflicte, atunci trebuie să vedem și harta următoare, care ne arată uh, că trei 3000 de uh, sate pur și simplu nu au posibilitatea de a organiza alegeri. Alegerile vor avea loc peste două săptămâni, dar știm deja că 3314 sate nu sunt autorizate să organizeze alegeri și puteți vedea că această hartă corespunde corespunde cu harta pe care v-am arătat-o adineaori, acolo unde riscăm să ne confruntăm cu conflicte. În plus de aceasta, Comisia Electorală a refuzat 14 candidați etnici, din alte etnii. Vedem deci că există constrângeri foarte mari asupra etniilor diferite, care deja sunt victime ale unor încălcări grave ale drepturilor omului. Și într-o perioadă de șase luni de zile, între martie și august anul acesta, am reușit să obținem documente și să uh, argumente pentru a dovedi faptul că au existat cel puțin 15 ucideri extrajudiciare, că a existat o, o utilizare sistematică a muncii silnice în anumite zone, că au existat strămutări forțate ale oamenilor din partea militarilor și că oamenii au fost aruncați în temniță fără niciun fel de motiv, cel puțin 14 persoane, că încă se continuă uh, utilizarea torturii, încă se uh, persecută în mod sistematic uh, minoritățile etnice. Tocmai am primit un raport care a fost publicat doar acum câteva zile, luni, un raport despre recrutarea de fo- cu forța a copiilor în armata din Birmania. În Birmania de Sud, în sate foarte mici, între mai și august s-a constatat faptul că cel puțin 40 de copii au fost recrutați forțat în scopuri militare de către armată. Iar într-un singur sat, au forțat 40 de civili să se alăture milițiilor militare, iar uh, din acei 40 de oameni, 15 erau copii. În alte regiuni ale Birmaniei, în ultimele două, uh, luni, cel puțin doi copii au fost recrutați ca fiind copii soldați. Și un copil nu a vrut să se alăture armatei și a fost pur și simplu ucis. Iată de ce sunt astăzi aici în fața dumneavoastră pentru a vă spune că acum, mai mult decât niciodată, este mai mult decât urgent ca Uniunea Europeană să adopte o poziție fermă în favoarea drepturilor omului și în favoarea democrației. Dacă Europa nu devine un lider în această direcție și adoptă o poziție în care spune să așteptăm și să vedem, s-ar putea să ne confruntăm cu o amenințare, să ne confruntăm cu cel mai groaznic dezastru pe care um, omenirea l-ar fi putut totuși anticipa o spărire a conflictului, o, o înrăutățire a încălcărilor drepturilor omului în această regiune și poate există și această posibilitate ca acel parlament, așa zis, ales în Birmania, care este de fapt, va fi dominat de către militari, va lansa crime și va lansa uh, un adevărat război împotriva etniilor care acum se află în zona transfrontalieră. Și iată că noi putem anticipa deja faptul că situația nu se va schimba, probabil se va înrăutăți, în ciuda faptului că vor exista Uh, poate în Parlament anumiți oameni care vor avea curajul să uh, spună cu voce tare ce, tot ce uh, gândesc ceilalți. Dar e nevoie de o presiune internațională sporită. Dacă ne dorim să susținem oamenii uh, din Birmania, care se confruntă cu acest uh, regim dictatorial, trebuie să le dăm posibilitatea să facă acest lucru. E nevoie de un sprijin puternic din partea Uniunii Europene în favoarea democrației și a drepturilor omului în Birmania. Bineînțeles, mai sunt multe alte lucruri pe care aș fi vrut să le spun, însă, după părerea mea, așa cum au spus și Ben și Zoia, tot ceea ce trebuia să fie spus, s-a spus. Eu sunt absolut de, de acord cu toate recomandările care au fost făcute. Tocmai de asta are nevoie Birmania acum, în momentul de față. Trebuie să ne asigurăm de faptul că victimele acestor crime împotriva uh, omenirii au dreptul la Uh, justiție, la adevăr și la uh, ideea că Europa și comunitatea internațională este, sunt în mod activ angajate într-o direcție și anume că drepturile lor vor fi respectate. Trebuie să spunem acest lucru în mod clar, să punem acest subiect pe masa de discuție în mod serios, în așa fel încât acest regim să înțeleagă uh, că nu își mai pot permite nici un fel de crime. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Stațart. Am ascultat recomandările dumneavoastră foarte clare și cerințele pe care le formulați față de uh, Uniunea Europeană și vom auzi cu siguranță reprezentantul Comisiei care ne va uh, prezenta o apreciere a acestor cerințe. Văd că în sală au sosit deja interpreți din partea organizațiilor internaționale care se află în ultimul uh, rând al sălii. Vă mulțumim pentru prezență și suntem onorați de alegerea pe care ați făcut-o și anume să veniți la ședința noastră. Știu că dumneavoastră reprezentați uh, organizații internaționale foarte importante, Banca Mondială Internațională, o, uh, o, uh, Organizația Internațională a Muncii, Tribunalul Penal Internațional uh, pentru fosta Iugoslavie și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește Birmania, uh, avem în sală și un grup de activiști uh, care militează în favoarea drepturilor omului în această țară și aș dori să știu dacă există vreun reprezentant al acestui grup de vizitatori care ar dori să ia cuvântul. Uh, is that the case? Yes, yes, please. Da? Atunci vă rog, aveți cuvântul. O declarație foarte scurtă. Thank Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru că ne-ați uh, invitat uh, să intervenim astăzi. Am ajuns din Myanmar ieri. Colegii mei și cu mine reprezentăm societatea civilă din Birmania. Sunt conștient de faptul că nu am la dispoziție decât câteva minute și de aceea aș vrea să fac doar câteva observații cheie în ciuda prezenței, în ciuda presiunilor uh, uh comunității internaționale, asistăm în continuare la încălcarea drepturilor omului. Trebuie să se acorde atenție eforturilor de edificarea instituțiilor pentru a instaura democrația. Dezvoltarea necesită democrație și responsabilizarea oamenilor. Nu e suficient să se acorde susținere materială. Dacă Uniunea Europeană și agențiile sale vor să contribuie la dezvoltarea drepturilor omului în uh, Myanmar, trebuie să susțină mișcările care responsabilizează populația. E vorba despre organizațiile societății civile care promovează drepturile omului, democrația și care vor institui o cultură a păcii și dezvoltării în Myanmar. A venit timpul de a spori sprijinul pentru societatea civilă din Birmania. Trebuie să se susțină ONG-urile și să se îmbunătățească condițiile pentru organizațiile societății civile. Trebuie să se crească oportunitățile pentru um, pentru reuniuni. Trebuie să se susțină o mass media liberă. Trebuie să se susțină educația, să se crească oportunitățile pentru uh, uh, participare. Vă încurajăm să continuați dialogul cu autoritățile, să sprijiniți ONG-urile, e nevoie de reforme instituționale, e nevoie de o abordare atât de jos în sus cât și de sus în jos. Este necesar pentru uh, promovarea drepturilor omului și a democrației. Vă mulțumesc! Thank Mulțumesc foarte mult că ați venit la Bruxelles. Cred că mulți dintre dumneavoastră veți participa la um, forumul care face parte din acest proces și așteptăm să aflăm care este părerea dumneavoastră și în această perspectivă. Dăm cuvântul acum uh, Direcției Generale Relex. Domnului Gilspi. Acum, odată uh, cu instituirea Serviciului de Acțiune Externă, sperăm că poziția Uniunii Europene va fi comună nu vom auzi o poziție separată a Consiliului și a Comisiei. Dom, deci, dăm deci cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a ne vorbi despre poziția doamnei Ashton. Mulțumesc pentru această invitație care intervine la momentul potrivit. Am uh, ascultat intervențiile precedente. Nu vreau să comentez uh, atrocitățile, economia se deteriorează, există probleme de malnutriție a copiilor, acces slab la um, servicii și așa mai departe. Doamna Ashton este foarte îngrijorată. Nu vreau să analizez uh, situația alegerilor, Au existat țări care au afirmat că trebuie să avem o abordare pozitivă a situației pentru că se face o schimbare pozitivă, însă e greu să nu fii dezamăgit. Chiar și reprezentantul japonez, care este în general rezervat, a întrebat cum pot fi alegerile Uh, complete, având în vedere că majoritatea opozanților sunt în închisoare. Situația este deci destul de tristă. Putem să privim alegerile din două perspective. Putem să considerăm că sunt uh, o înscenare și nu au nicio valoare, este opinia anumitor state membre, este opinia din uh, afara Uniunii Europene și de aici decizia dificilă luată de Aung San Suu Kyi și partidul ei uh, au hotărât să nu participe la alegeri. Sunt și unii care spun că în ciuda dificultăților, în ciuda perspectivelor sumbre, merită să Um, asistăm la să, să vedem și progresele. Este opinia anumitor state membre și este opinia anumitor uh, birmanezi, nu doar a anumitor organizații ale societății civile, organizații pe care trebuie să le promovăm, ci și opinia a 260 de candidați care reprezintă partide democratice, partide care nu sunt în buzunarul guvernului. 30 uh, de partide participe și participă 260 de persoane și uh, participă chiar dacă condițiile sunt dificile, există foarte multe limite și uh, e vorba despre o agendă uh, militară. Trebuie să susținem aceste persoane. Ar fi o greșeală să nu ținem cont de opinia lor și cred că ar trebui să le susținem eforturile. Ar fi păcat uh, să existe o prăpastie între cei care uh, consideră că alegerile nu trebuie luate în serios și cei care vor să se implice. Nu, dacă îi susținem pe cei din uh, interiorul țării, asta nu înseamnă că nu îi vom asculta cu atenție pe cei uh, care uh, critică situația. Vom aștepta până la alegeri și vom vedea care va fi situația, care va fi rezultatul. Va dura ceva timp. Eu cred că nu vom putea face o evaluare până la începutul anului, trec, anului viitor. Întrebarea nu este ce procent din locuri va fi deținut de opoziție, întrebarea este care va fi profilul conducerii, care vor fi diferențele în ceea ce privește drepturile omului sau gestiunea economică. Și toate aceste lucruri rămân de văzut. Există speranțe că după alegeri se va planifica accesul, însă rămâne de văzut de asemenea. Este foarte important având în vedere preocupările exprimate de unii vorbitori în ceea ce privește situația umanitară și nevoia de a acorda asistență uh, populației. ECO va desfășura o misiune în următoarele săptămâni și vom analiza posibilitatea unui acces mai uh, bun în Birmania de Est spre um, frontiera cu uh, Thailanda, în zone în care nu am avut acces până acum. Dați-mi voie să mă refer la Comisia de Anchetă aș vrea să vă amintesc că în luna aprilie Consiliul de Ministri a discutat din nou despre Birmania și Consiliul și-a reafirmat susținerea pentru eforturile uh, Ban Ki-moon. Și aș vrea să subliniez că, în ciuda sugestiei că Uniunea Europeană are o abordare oarecum blândă, uh, Uniunea Europeană a abordat problema drepturilor omului în toate forurile posibile cu uh, autoritățile birmane. Doamna Ashton s-a întâlnit cu ministrul afacerilor externe la Madrid în luna mai și s-a întâlnit uh, și cu uh, reprezentanța țărilor vecine, China sau țările ASEAN și intenționăm să menținem această chestiune în centrul uh, discuțiilor, inclusiv în cadrul întâlnirilor bilaterale pe care le au uh, președintele Barroso și președintele Van Rompuy uh, în cadrul ASEAN. Eu, unul, îmi amintesc încă de negocierile prelungite în care încercam să um, obținem uh, progrese, încercăm să facem eforturi în privința drepturilor omului. Care este calea de urmat pe viitor? Specialiștii pe, cu, uh, în domeniul drepturilor omului au uh, fost în contact uh, cu dumneavoastră în ceea ce privește chestiunea Comisiei de Anchetă. Întrebarea pentru noi este ce se va schimba pe teren, pentru că e ușor să faci declarații și să soliciți acțiuni. Întrebarea este dacă putem lua măsuri care să aibă un impact concret pe teren. Se pune problema calendarului, momentului intervenției, se pune problema uh, obținerii susținerii altor țări. China a declarat că nu va susține această inițiativă și problema va trebui ridicată în Consiliul de Securitate. E important să obținem uh, sprijinul țărilor interesate. Mai sunt și alte aspecte, însă voi spune doar că nu am exclus această chestiune și nici Statele Unite nu au exclus posibilitatea. Statele Unite nu au exclus nicio opțiune, însă vor vedea care este cea mai bună cale de urmat. Deci uh, și ei se gândesc uh, la alegerea momentului potrivit și la cum se poate obține uh, sprijin în Consiliul de Securitate pentru astfel de decizie. Însă, încă o dată, trebuie să vedem cum uh, se vor finaliza alegerile și dacă uh, guvernul este pregătit să facă ceva. Însă, în orice caz, urmărim îndeaproape situația. Sunt de acord cu Ben în ceea ce privește importanța acțiunilor ONU. Este important uh, ca Kurt Campbell să poarte discuții de asemenea este importantă implicarea uh, Națiunilor Unite în general și trebuie să susținem eforturile ONU. Ne dorim o implicare puternică a Uniunii Europene și trebuie de asemenea să ne asigurăm că țările ONU nu transmit mesaje nepotrivite. Mă îngrijorează declarațiile făcute uh, de UNESCO, de exemplu. Ei au declarat că uh, vor exista condiții pentru un dialog uh, de, cu uh, autoritățile din Birmania. În ceea ce privește sancțiunile, nu avem intenția de a renunța la sancțiuni după alegeri. Personal, cred că nici măcar nu vom discuta despre schimbarea poziției înainte de a asista la semnale că există schimbări pozitive. Nu trebuie să ne imaginăm că doar eh, datorită alegerilor va exista un consens în Uniunea Europeană pentru a se elimina sancțiunile americanii au anunțat că vor, își vor spori dialogul cu autoritățile și s-a înțeles că vor, își vor îmblânzi uh, poziția, ce, însă au corectat uh, această interpretare. Două țări ASEAN ar fi bucuroase dacă ne-am uh, îmblânzi poziția. Colegii trebuie să aibă în vedere uh, faptul că Singapore și Thailanda trebuie să fie țări asupra cărora să se facă presiuni pentru că au uh, interese economice în Myanmar și au o influență în uh, Myanmar. Vă asigur că la summitul ASEAN noi unii vom arăta foarte clar ce ne așteptăm să facă ASEAN având în următoarele săptămâni uh, de campanie. Cred că am uh, vorbit deja suficient de mult timp și având în vedere că timpul nostru este limitat, mă opresc aici. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim mult pentru intervenția în numele, să zic, Uniunii Europene? Da, în numele Uniunii Europene. Cred că problema noastră de bază este aceea că vrem să avem o Uniune Europeană unită în politica sa externă și în continuare auzim că unele state membre au o opinie, altele o alta. Mereu este o situație puțin jenantă aceea în care nu auzim care state membre sunt de o tabără sau de alta. Este păcat că acestea nu își dau seama ce înseamnă de fapt să avem o politică externă unită, așa că odată pentru totdeauna mi-ar plăcea să aflu în ce tabără se situează fiecare. Dau cuvântul acum uh, vorbitorilor din sală. Uh, o am pe doamna Gomes în primul rând pe listă, așa că are prima cuvântul. Doamna președinte, da, aș putea spune că și eu știu ce înseamnă să încerci să pui Birmania pe, în vârful agendei comunității internaționale. În 88, țin să vă spun că a existat o încercare de a avea prima inițiativă Uh, a comunității europene, a celor 12 state, de a se exprima în ceea ce privește Birmania. De atunci uh, am încercat cum am putut la Consiliul de Securitate, de exemplu în Asia în 2002, să fac ceva. Am călătorit foarte des în acea perioadă în Birmania. Și făcând acest lucru, admirația pentru cetățenii Birmaniei a crescut enorm pentru mine. Discutăm despre un popor pașnic, blând, care abordează viața într-un mod pașnic și care acum este supus acestei dictaturi crunte. În 2000 am participat la primul proces de brainstorming organizat de ONU la Seul, în Corea pe marginea subiectului Birmania. A fost un uh, eveniment extrem de îndrăzneț, pentru că, iată, pentru prima dată ONU organiza un eveniment uh, legat de Birmania în Asia. Sigur că noi, cei de la Parlamentul European, am tratat acest subiect și Uh, sigur că am văzut și ce s-a întâmplat uh, în 2004 când tsunami a lovit Asia și am văzut în ce mod absolut inacceptabil s-a comportat atunci dictatura birmaneză. Lumea nu a făcut nimic, comunitatea internațională nu a făcut nimic și Uniunea Europeană stă foarte bine la capitolul retorică, dar foarte prost la capitolul acțiuni. Uh, Și au existat vremuri în care opinia publică europeană nici măcar nu era așa de bine divizată. Măcar acum există și explicația pentru această divizare este China, China și iar China. Vreți să știți care în ce tabără este situată? Este situat, atunci analizați uh, politica externă cu China, pentru că China este cea care, din punct de vedere economic și politic, sprijină acest regim. Deci totul se rezumă la China. Este vorba despre Birmania, dar rezumându-ne la China. Eu am fost uh, unul dintre eurodeputații care în ultima rezoluție a menționat că avem nevoie să dăm curs recomandărilor ONU uh, uh, emise de uh, forul de investigație ce privește crimele de război. De asemenea, se ține seama și de investigația fostului raportor ONU. Însă este scandalos faptul că nu s-a făcut nimic. Cred că Uniunea Europeană are o răspundere aici. ONU și Uniunea Europeană au fost actorii care au uh, dus la acuzarea lui Al-Bashir de către TPI. Și, a, și acolo era vorba despre un regim sprijinit de China. Dar iată că în acel caz Uniunea Europeană a făcut ceea ce a, a trebuit să facă. Și acum, Uniunea Europeană mai mult ca niciodată ar trebui să conlucreze cu Statele Unite, să invite Statele Unite să vină la masa negocierilor și ar trebui să Uh, a trebuit să analizăm crimele de război și crime împotriva umanității comise de junta birmaneză și, sigur, să confruntăm China. Știu că și Chinei îi pasă de imaginea sa la nivel internațional, pentru că altfel nu ar fi permis să fie tratat cazul lui al-Bashir uh, la Tribunalul Penal Internațional, deci să plece de la Consiliul de Securitate ONU către TPI. Mulțumesc antevorbitorilor mei pentru faptul că au menționat importanța ASEAN. Sunt de acord cu faptul că ASEAN va avea mereu un ton mai domol decât Uniunea Europeană și dacă Uniunea Europeană are tonul domol, atunci ASEAN cu atât mai mult. De aceea Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de consistență și să plaseze ASEAN ca fiind o prioritate, inclusiv uh, Indonezia, care este un actor cheie în Asia. Este foarte important uh, este un stat democratic foarte important pentru noi și dacă acest stat ar fi integrat ca atare în consultațiile cu UE și cu Statele Unite, atunci sunt sigură că am ajunge la concluzia că Indonezia va fi mult mai proactiv Mă bucură faptul că reprezentantul Comisiei a menționat că sancțiunile nu vor deveni mai laxe. În cele din urmă, am văzut că oricum sancțiunile nu funcționează deoarece nu există voința politică de a condamna regimul. Acest lucru trebuie să fie realizat la nivel ONU și uh, la nivel penal, desigur. Totodată sunt convinsă de faptul că Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de o mai mare eficiență când vine vorba de implementarea tuturor instrumentelor pentru garantarea ajutorului umanitar, uh, ajutorului pentru respectarea drepturilor omului. În 2002, când am fost în Birmania, am realizat că pe atunci opoziția avea o percepție greșită, pentru că considera că singura cale de urmat este aceea de a suspenda toate contactele economice cu Birmania. Însă eu cred că ar trebui chiar să utilizăm cadrul economic astfel încât să explorăm toate căile prin care să ajutăm pe cei din Birmania, inclusiv pe cei care luptă în mod curajos pentru democrație, drepturile omului și justiție. Sunt de asemenea convinsă de faptul că angajându-ne într-un dialog cu Uh, reprezentanții etniilor de acolo facem un lucru extrem de important și benefic. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Domnul Prodi, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am urmărit cu mare interes intervențiile participanților și ascultându-le Cred că am ajuns, la, am ajuns la concluzia că trebuie să ne angajăm cu toții în mod activ. Iată, avem uh, o situație tragică, evenimente tragice în Birmania. Este... Am auzit declarații și descrieri care au strânit compasiune în noi. Deci există acum uh, Sigur, nevoia de mai multă democrație în Birmania și nu pot decât să manifest solidaritatea față de acest popor și disponibilitatea de a interveni pentru a îmbunătăți situația în acest stat. Colega mea a discutat de, și despre situația Chinei și răspunderea pe care o poartă China. Ei bine, la acest capitol, uh, avem nevoie de acțiuni sistematice, pentru că, iată, ne dăm seama că China dorește cu disperare să aibă acces direct la resursele naturale. Și asta se traduce prin faptul că, deseori, China încearcă să o ia pe scurtătură, să zicem așa, adică să ajungă direct la resurse, fără a ține cont de reguli. Și la final, iată, ajunge să sprijine dictaturi pentru că este mult mai simplu de urmat această cale. Este mult mai simplu să ajungă astfel la acorduri care sunt, desigur, în interesul Chinei. Așadar, avem foarte clar o problemă aici. Și în această situație avem nevoie de o acțiune, de acțiune concretă pentru a specifica foarte clar că noi avem nevoie de un alt drept al persoanelor. Sigur, știm despre ce este vorba când discutăm despre resurse, dar trebuie ca în legătură cu resursele să exprimăm dreptul persoanelor de a avea acces la aceste resurse naturale. Este vorba despre toate persoanele care trăiesc în regiunea cu resurse naturale și despre toate generațiile viitoare. Consider că numai redefinind acest drept, putem și în mod indirect să oferim posibilitatea acestui stat să aibă o evoluție democratică proprie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Prodi. Acum uh, văd că nu mai sunt solicitări de lor de cuvânt din partea membrilor. Menționez faptul că i-am invitat aici și pe membrii de pentru Asia de Sud. Facem acest lucru acum în mod constant pentru că dorim să uh, integrăm activitatea noastră cu, uh, în cea a delegațiilor. Și acum uh, cei trei invitați speciali vor avea cuvântul fiecare câteva minute pentru a acționa la cele ce s-au spus. Menționez faptul că am ascultat sugestii din partea membrilor Parlamentului European până acum, membrii care au uh, activat uh, pe subiectul Birmania am uh, ascultat și poziția Uniunii Europene per ansamblu și poziția dumneavoastră deocamdată nu este foarte clară și nu este foarte clar auzită uh, pe marginea acestui subiect, așa că puteți să interveniți și să comentați. Menționez iarăși faptul că s-a spus că a fost o greșeală să îl trimitem pe domnul Fasino, trimisul special uh, în Birmania și ar fi ideal dacă ați putea să intrați puțin în detaliu, să ne explicați exact ce s-a dorit cu această afirmație. Domnul Rogers are cuvântul. Very much. Um, can I first of all, uh... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să salut toate comentariile care au fost uh, făcute, mai ales asigurarea din partea Comisiei, precum că sancțiunile nu se vor îmblânzi până când nu vom constata concret anumite progrese. Salut acest lucru. Aș putea răspunde la câteva puncte uh, referitor la cele spuse de reprezentantul Comisiei. Uh, Recomandarea referitoare la o comisie de anchetă. Poate am înțeles eu greșit, dar mi se pare mie că domnul Gillespie a spus că acest lucru ar trebui să se bucure mai întâi de sprijin din partea Chinei în Consiliul de Securitate. ONU. Părerea mea este că este cu siguranță posibil și noi încercăm acest lucru să obținem o recomandare în vederea unei astfel de comisii uh, prin adunarea uh, generală uh, și să nu ajungem să oferim Chinei posibilitatea de a-și exercita dreptul de veto. Cu siguranță că Uniunea Europeană poate să facă acest lucru prin intermediul rezoluțiilor emise de către adunarea generală a ONU. Un al doilea punct, referitor la alegeri. Domnul Gillespie spunea că Uniunea Europeană va aștepta și va vedea cum se vor derula aceste alegeri. Da, într-un anumit fel se poate înțelege această poziție, dar plecând de la legele specifice din Birmania, nu cred că putem să ne permitem să așteptăm și să vedem, pentru că Constituția și legea electorală sunt deja semnale clare despre ceea ce se va întâmpla în alegeri. Uh, junta militară va avea uh, imunitate în ceea ce privește crimele comise, va avea o majoritate în ceea ce privește numărul de mandate și știm foarte bine că anumite grupuri etnice și anumite partide politice au fost deja excluse din alegeri. Deci cred eu că putem să întrezărim ceea ce se va întâmpla uh, cu ocazia acestor alegeri. Uh, Mulțumesc, domnule Roger. Doamna Fan. Mulțumesc, doamna președinte. Știm că de mulți ani de zile, abordarea Națiunilor Unite față de situația din Birmania, nu a schimbat absolut deloc concret situația pe teren. Și uh, domnul Fasino a fost trimis în regiune în așa fel încât să apropie țările ASEAN față de politicile Uniunii Europene, să găsească un, uh, o cale, un teren de discuție despre modul în care trebuie să acționăm vis a -vis de Birmania. Dar uh, poziția este mult prea blândă față de dictat, uh, regimul dictatorial din Birmania. De aceea e nevoie să fim uh, uniți, să fim bine coordonați în cadrul Națiunilor Unite, în așa fel încât să ne putem impune punctul de vedere, uh, să uh, obținem Uh, ca acest regim să fie la masa de discuții, la masa de negocieri, să avem, și, uh, să avem posibilitatea de a da cuvântul și reprezentanților etnici din această țară. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Stotard. Mulțumesc, doamna președinte. Poate că ar trebui să repet faptul că în timp ce anumite lucruri vor trebui să fie analizate după alegeri, pe de altă parte, uh, Alte lucruri sunt foarte clare încă de pe acum. Știm foarte bine ce anume se va întâmpla. De aceea noi trebuie să pregătim terenul pentru acțiune încă de pe acum. Nu putem să ne permitem să așteptăm și să vedem. Există anumite subiecte cheie, justiție, drepturile omului, democrație Bineînțeles, e cu totul altceva să vorbești despre uh, China. Uh, China începe să învețe din experiența țărilor ASEAN ce se întâmplă cu acest uh, regim din Birmania. Începe să înțeleagă de ce regimul din Birmania este cel mai rău prieten pe care China îl poate avea. Și Chiar dacă în public uh, China pare să susțină acest regim, este evident că în culise nu este absolut de acord cu această instabilitate uh, care există în Birmania și știe foarte bine uh, că regimul din Birmania este vinovat de foarte multe crime și încălcări ale drepturilor omului aici nu e vorba de adoptarea unor principii doar, pentru că noi aici ne aflăm într-o situație în care lucrurile se pot schimba și uh, chiar și uh, muntele cel mai uh, solid poate fi uh, min, subminat încetul cu încetul de un uh, fluviu. Mulțumesc, până doamna președinte. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei mai dorește să mai ia cuvântul încă o dată foarte pe scurt, pentru că i s-au adresat anumite observații în ceea ce privește poziția foarte blândă pe care are Uniunea Europeană față de Birmania și de asemenea au mai fost evocate și alte subiecte în ceea ce privește uh, sancțiunile. Vă rog. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva observații pe scurt. În ceea ce privește adunarea generală, ne-am gândit la această posibilitate, dar s-ar putea să avem anumite probleme care ar duce la dificultăți și mai mari decât cele cu care ne confruntăm acum uh, la Consiliul de Securitate. E un subiect complicat. Poate că nu ar fi bine ca eu să mă exprim pe această temă, ci mai degrabă experții. Însă e adevărat că este o eventualitate care a fost analizată. Însă e un proces pe termen lung. Noi am discutat cu omologii noștri americani, cu, anumite, cu anumiți reprezentanți ai țărilor din regiune. Încercăm să găsim o soluție. În ceea ce privește alegerile acum, am putea declara încă de pe acum că aceste alegeri sunt o adevărată rușine și o scenare, dar nu știu dacă făcând acest lucru nu cumva uh, Uh, împiedicăm anumite circumscripții electorale să-și desfășoare alegerile în așa fel încât să existe și o șansă pentru candidații din, uh, care nu depind de junta militară. Uh, apoi mai este și un alt argument. Dacă reiese ceva bun dacă există vreo posibilitate de îmbunătățire care ar putea să iasă la suprafață ca urmare a alegerilor, E bine, cred că acest lucru merită să fie încurajat. E adevărat că totul se bazează pe o agendă și un calendar uh, fixat de către uh, militari, dar ar fi un argument suplimentar să așteptăm să vedem cam ce ar putea reieși din aceste alegeri. E vorba doar de câteva luni, nu e vorba de ani de zile. Uh, și să așteptăm doar câteva luni până când vom face o evaluare, uh, vom trage concluzii despre modul în care s-au, derulat uh, alegerile. De altfel, așa vor face și partenerii noștri americani. Vor aștepta. În intervenția mea, Adinaur, am, l-am menționat pe domnul Fasino, care face o muncă extraordinară. Încă din momentul în care a fost uh, numit de Uh, domnul Solana în această funcție. El menține contacte repetate cu țările ASEAN, cu China, cu India și cu alte țări din Asia. Noi am avut întotdeauna, bineînțeles, angajamente față de aceste țări, am avut întotdeauna ședințe, întruniri, discuții în mod repetat, uh, contacte. N-aș accepta să se spună că domnul Fasino își dorește o îmblânzire a poziției noastre față de situația din ASEAN. Nu cred că ar fi corect să spunem acest lucru. Uh, și reprezentantul american, domnul Campbell, uh, a anunțat faptul că a, își dorește un angajament la nivel înalt din partea țărilor ASEAN pentru o, o îmbunătățirea situației din această regiune. Deci vedeți că e o poziție care revine de multe ori în rândul oficialităților cu care avem uh, ocazia să discutăm. Nu știu dacă, într-adevăr, Uniunea Europeană devine mai blândă. Poate că ar trebui să mai lucrăm pe marginea acestei impresii. Apoi, ce mai vreau să vă spun? N-aș surestima ideea că uh, China începe să fie din ce în ce mai enervată din cauza, din cauza Birmaniei. Uh, nu știu dacă este într-adevăr cazul. Eu, noi credem că uh, interesul principal al, al Chinei este, sunt, de fapt, investițiile și accesul la resurse naturale. Uh, bineînțeles că există o îngrijorare în ceea ce privește uh, riscul de război chiar la frontieră. Însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că în momentul de față, având în vedere situația actuală, China este destul de mulțumită. Doamna președinte, mulțumesc pentru această prezentare, domnule Gillespie. Câteva cuvinte acum. Este foarte greu să tragi concluzii, însă cred că cel mai important lucru este să Uh, nu punem prea multe speranțe în aceste alegeri. Ar fi o greșeală. Uniunea Europeană a cerut întotdeauna să existe o comisie uh, internațională independentă care să ancheteze atrocitățile și crimele comise de acest uh, regim. Noi suntem de părere că orice dictator pe această planetă ar trebui să știe că într-o bună zi va veni și momentul în care se va face bilanțul și va fi tras la răspundere. Uh, deci noi ar trebui să ne asigurăm că din ce în ce mai multe țări pe scena internațională se alătură poziției noastre și uh, se va ține seama de această sugestie. Deci pe această temă Parlamentul European trebuie să fie ferm și să continue să, pună, uh, să facă presiune asupra Uniunii Europene pe ansamblu pentru ca această cerință de instaurarea unei comisii de anchetă să fie adusă pe uh, masa de discuții. Și um, noi am auzit în rând um, în mod repetat că astfel de crime și atrocități nu ar trebui să mai poată să se producă pe viitor. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc domnului Rogers pentru intervenție. Cu siguranță că mulți vor fi interesați să citească cartea dumneavoastră referitoare la situația din Birmania. Acum, dacă îmi permiteți câteva uh, comunicări din partea președintelui. N-am avut ocazia să fac aceste comunicări la începutul ședinței noastre. Uh, de asemenea, doamna uh, vicepreședinte Andrechiene are anumite anunțuri de făcut, după care vom dezbate raportul dumisale și anume raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume. E vorba de un raport strategic care definește modul în care Uniunea Europeană își organizează politicile în această direcție comisie. Apoi vom avea un schimb de opinii referitor la uh, situația în fosta Iugoslavie. Anunțuri. Ieri am avut ocazia să discutăm cu doamna Rosalind Marsen, care a fost numită ca special, reprezentant special pentru Sudan și am avut ocazia să discut uh, alaltăieri cu dumnea ei. Am fost foarte impresionată să văd uh, cât de multă experiență are și câte competențe are și am fost convinsă la finalul discuției că ea are un angajament real în favoarea drepturilor omului. Uh, a fost o veste foarte bună. Am avut ocazia să discut și cu reprezentanți și militanți ai drepturilor omului în Sudan care erau în uh, Uniunea, care erau în Parlamentul European și am avut ocazia să discut cu ei și ei au încredere și au speranțe uh, față de numirea uh, acestui reprezentant special pentru Sudan. Acum câteva cuvinte referitor la Turkmenistan. Cu toții știți că Parlamentul European discută în momentul de față acordul de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Turkmenistan și ieri Comitetul, Comisia AFET a analizat raportul doamnei Nicolai. Uh, exista un consens general și anume subcomisia noastră să analizeze acest document înainte ca acesta să fie adoptat în comisia FET, să vedem exact latura legată de drepturile omului și să vedem cum anume acest acord de parteneriat ar putea promova drepturile omului în această țară. Uh, nu știu dacă trebuie să organizăm o audiere specială pe această temă. Poate că am putea să includem acest punct pe uh, ordinea de zi a ședinței noastre următoare din data de 14 octombrie. Mulți colegi au spus că își doresc să analizeze mai îndeaproape acest acord de parteneriat și cooperare, pentru că va crea un precedent a modului în care Parlamentul European evaluează uh, perspectivele de uh, promovare ale drepturilor omului prin acest tip de acord. Și știm că pentru anumite țări acest subiect este deosebit de important. Deci vă rog să uh, fiți la curent de faptul că avem această posibilitate de a influența decizia Parlamentului. Uh, e vorba de procedura de procedura de aviz conform și uh, avem, deci, ocazia să facem acest lucru. Apoi, aș dori să menționez faptul că am fost invitată să iau cuvântul uh, la Comisia pentru Drepturile Omului în uh, Consiliul Europei. Am uh, avut ocazia să merg în Tbilisi, în Georgia și sunt convinsă că noi trebuie să colaborăm mai îndeaproape cu Comisia Omologă din Consiliul Europei. Am discutat cu domnul Dick Marty, care a depus o muncă extraordinară în această comisie uh, pe mai multe chestiuni uh, arzătoare și am evocat faptul că nu există uh, o legislație care să sancționeze în mod clar orice încălcare a drepturilor omului. Deci, cu siguranță va trebui să combinăm uh, munca din comisia noastră cu munca ce este depusă la Consiliul Europei în comisia omologă. Uh, noi lucrăm cu toții pe marginea unor subiecte asemănătoare uh, în mare parte. De asemenea, aș fi dorit să vă spun că Consiliul Europei ne-a rugat să îi sprijinim în ceea ce privește uh, un plan comun de acțiune în ceea ce privește romii. Și, din câte știu eu, doamna comisar Reding a salutat deja această idee și această propunere de cooperare, deci poate că e un punct pe care trebuie să-l uh, avem în vedere. Din nou, Consiliul European are foarte multă uh, expertiză în domeniu și cu siguranță că uh, cu toții sunteți în măsură să apreciați munca depusă de această instituție uh, importantă. Acum, poate că aș putea să dau cuvântul doamnei vicepreședinte Andrechiene. Thank you. Thank you, Madam Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să vă atrag atenția și să atrag atenția colegilor în general în privința cazului fiului unui activist uigur care este deținut în 5 ani din 2006 și este torturat și maltratat în detenție. Conform mai multor surse independente din China, Alim Abirim a avut uh, probleme de sănătate și uh, de semne de traumă psihologică și fizică a afirmat că se pare că el nu beneficiază de îngrijire de sănătate pe care le solicită și este primejduită viața. Cred că ar trebui să luăm măsuri și să îndemnăm autoritățile chineze să nu îl tortureze sau să îl um, trateze prost în închisoare. Ar trebui să beneficieze cel puțin de o vizită medicală. Aș vrea să menționez că am văzut un documentar cu privire la președinta Congresului GUR. Un documentar care a fost uh, um, prezentat la Festivalul Internațional al Filmelor uh, Documentare de la Bishkek săptămâna trecută, însă ședința s-a întrerupt din cauza că autoritățile au considerat că nu e o idee foarte bună. A existat o cenzură, o încercare de cenzură, însă după aceea proiectarea filmelor a continuat și am văzut un documentar foarte frumos despre această doamnă care a venit uh, și uh, în această comisie. Deci uh, cred că va trebui să acordăm atenție chestiunii uigure. Cred că a venit timpul să îi dăm cuvântul domnului Rinaldi. Mulțumesc! În ceea ce privește uigurii, Congresul Uigur a numit un reprezentant special în Bruxelles. Cred că unii dintre noi l-am întâlnit deja. Ar fi bine să îl invităm să facă o prezentare la una dintre întâlnirile subcomisiei. Aș vrea să vă vorbesc despre Turkmenistan. Întotdeauna ne plângem că nu avem instrumentele necesare pentru a pune în aplicare politica cu la drepturile omului. Procedura este într-adevăr un instrument pe care trebuie să îl um, folosim cu grijă. Cred că o audiere ar putea fi utilă pentru a ajunge la o decizie. Uh, foarte multe vor depinde de experții care vor fi invitați la această audiere. Vom uh, lucra cu raportorii și ar fi util să implicăm și delegația cu țările din America Centrală, din Asia Centrală, se scuză, este important să invităm experți din partea Comisiei și din partea organizațiilor uh, internaționale. Trebuie să încercăm să negociem o foaie de parcurs cu Turkmenistanul în ceea ce privește reformele și acordurile. Dacă vom reuși să obținem aceste elemente, cred că audierea va fi foarte utilă. Vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră, domnule Rinaldi, și sper că veți participa la această audiere pe care sperăm să o organizăm pe 14 octombrie. Încă ne mai gândim la vorbitori și uh, uh propunele sunt binevenite în limita nevoilor noastre, pentru că nu putem uh, compensa și uh, cheltuielile cu deplasarea, având în vedere că este o audiere ad hoc. Cred că a venit timpul să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul anual 2002 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință. Raportoarea este Laima Andrichiene, care a pregătit un proiect de raport. Este o ocazie pentru noi de a influența politica drepturilor omului în Uniunea Europeană, ea se află într-o etapă interesantă, odată cu schimbările instituționale care au loc. Doamna Andrichiene, vă rog. Mulțumesc. Voi vorbi în lituaniană. penktą pranešimą, metinio pranešimo projektą. Nuo praėjusios savaitės, penkt, per praėjusios savaitės penktadienį Nu s-a solicitat limba lituaniană, se pare, pentru această întâlnire și nu există interpretare din lituaniană. I've been told that uh, no Lithuanian interpretation was uh, asked. Doamna președinte, se pare că nu s-a solicitat interpretare din limba lituaniană. Vom încerca să rezolvăm problema. Îmi cer scuze față de doamna Andrichiene. Vreți să trec la limba engleză? Cred că nu putem decât să trecem la, la engleză. Îmi pare rău, trebuie să continuăm în engleză. <laughs> So, uh, dear colleagues, uh, uh, since last Friday you have... Dragi colegi, ați primit uh, proiectul de raport din păcate este în engleză. La mijlocul uh, săptămânii viitoare vom avea proiectul în toate limbile oficiale. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 octombrie, vineri, la sfârșitul săptămânii viitoare și înaintea vacanței de vară am cerut mai mult timp pentru colegi și pentru mine pentru a depune amendamente. Aș vrea să rog secretariatul și președintele acestei subcomisii să schimbe termenul pentru depunerea amendamentelor Termenul ar trebui să fie luna viitoare. yes. after the presentation of the draft right. report, please. Now, um, the um, annual report. Raportul anual cu privire la situația drepturilor omului în lume. ni s-a prezentat al 11-lea raport anual. Consiliul și Comisia au capacitatea de a supraveghea acțiunile în domeniul drepturilor omului și democrației. Este al 11-lea raport. S-au făcut progrese remarcabile, însă aceasta este întrebarea. Întrebarea este dacă s-au făcut progrese, dacă am reușit să reacționăm mai repede la încălcările drepturilor omului în țările terțe. Întrebarea este dacă am devenit mai eficienți. Pentru că principalul scop este de a investiga și de a veni cu critici constructive în ceea ce privește activitățile Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului și democrației și să formulăm anumite recomandări. La 1 decembrie 2009 a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Pregătirile pentru acest uh, tratat au fost destul de lungi. Conform tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană Uniunea Europeană are o personalitate juridică unică. Este foarte important În ceea ce privește aderarea la Convenția cu privire la drepturile omului și este important din perspectiva actelor juridice, din perspectiva relațiilor noastre și din perspectiva verificării acestor acte de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. What is the context? Because this uh, annual report covers the period Raportul acoperă perioada de la 1 iulie 2008 până la sfârșitul anului 2009. Dacă mă gândesc la această perioadă, îmi vine în minte, de exemplu, uh, uciderea ziariștilor în Rusia, persecutarea uh, apărătorilor drepturilor omului în Cuba, în Belarus, în China, drepturile femeilor în Afganistan, în Iran, ceea ce am auzit astăzi despre Birmania. Un alt exemplu vizibil este premiul, premiul Sakharov. În fiecare an venim cu acea listă de persoane nominalizate pentru premiul Sakharov, dar știm că mult mai multe persoane ar putea figura pe această listă. Pur și simplu nu putem să îl menționăm pe toți cei care ar trebui să uh, fie cunoscuți de către comunitatea internațională pentru că avem un singur premiu Sakharov, premiul pentru libertatea de gândire. Există încălcări foarte grave ale drepturilor omului în lume și trebuie să găsim o modalitate de a lupta împotriva acestora. Uniunea Europeană nu este modelul ideal și noi avem problemele noastre, xenofobie, homofobie și multe alte probleme. Nu ar trebui să existe standarde duble, unele standarde pentru noi și alte standarde pentru cei care sunt în afara Uniunii Europene. Trebuie să ne facem curat în propria ogradă înainte de a vorbi despre drepturile omului și promovarea democrației în alte țări. În timp ce lucram la acest raport cu privire la situația drepturilor omului și democrație, am uh, vrut să țin cont de provocările puse de globalizare. Aș vrea să menționez lupta împotriva terorismului internațional ca fiind una dintre aceste provocări. Terorismul internațional și lupta împotriva sa ne obligă să identificăm noi soluții. Cum putem garanta respectarea drepturilor omului și a libertăților și, în același timp, să garantăm siguranța cetățenilor fără a încălca drepturile omului. O altă provocare este criza financiară și economică. Milioane de persoane au suferit de pe urma acestei crize. Trebuie să găsim modalități de a ține cont de această provocare. A treia provocare pe care o menționez în raport este aceea reprezentată de schimbările climatice. Schimbările climatice au efecte durabile asupra situației drepturile omului, mai ales asupra grupurilor celor mai vulnerabile din societățile țărilor, diverselor țări, asupra populațiilor indigene. există noi forme de încălcări ale drepturilor omului. Am în vedere cenzurarea internetului. Când vorbim despre uiguri, putem să ne gândim la tulburările din iulie 2009 autoritățile chineze au luat imediat măsura de a bloca accesul la internet. Blogării care încercau să transmită informații cu privire la ce se întâmpla la fața locului au fost unii dintre ei condamnați la închisoare pe viață. Printre ei se află și femei și le cunoaștem numele. Sunt la ora actuală în închisoare, au primit sentințe pe viață sunt uh, noi forme de uh, violări, încălcări ale drepturilor omului. Acesta este contextul în care lucrăm. Trebuie să luptăm împotriva încălcărilor drepturilor omului. Când am lucrat la acest raport, am pornit la Mm, un anumit principiu. Veți observa că conține circa 12 părți. Prima parte este consacrată raportului anual ONU, raportul anual UE, pardon. A doua parte este consacrată forurilor internaționale și activității Uniunii Europene în cadrul forurilor internaționale. Spun ceva de asemenea despre Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și uh, rolul Uniunii Europene acolo. Vorbesc despre uh, liniile directoare ale Uniunii Europene și vorbesc despre, despre pedeapsa cu moartea, violența la adresa femeilor, tortura, apărătorii drepturilor omului, clauzele cu privire la drepturile omului, acordurile comerciale, consolidarea democrației și așa mai departe. Sunt uh, membra grupului PPE și libertatea religioasă și libertatea de opinie este de asemenea foarte importantă pentru mine. contez pe uh, sprijinul dumneavoastră pentru că am inclus un capitol special în raport consacrat acestui subiect. Este un proiect și așteptăm sugestiile, amendamentele dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare aceste sugestii. Un alt principiu. M-am întrebat dacă trebuie să numim țările care se fac vinovate de diferite încălcări ale drepturilor omului. Însă, încălcările drepturilor omului sunt uh, acte atât de vizibile și clare. În trecut, îmi amintesc că Parlamentul European a redactat rapoarte anuale și rezoluții în care a inclus capitole specifice pentru a se referi la diferite regiuni sau la diferite țări. China, Rusia și așa mai departe. În raportul meu am hotărât să nu numesc în mod specific anumite țări sau regiuni, să nu am această abordare geografică. Menționez însă anumite țări țările în care se petrec încălcările cele mai grave ale drepturilor omului. Cred că cam asta am avut de spus pentru a introduce, pentru a introduce această discuție. Aștept observațiile dumneavoastră și sunt gata să reacționez la criticile sau propunerile dumneavoastră. Mulțumesc, Laima. Nu mă surprinde abordarea aceasta foarte sistematică ce acoperă aspectele cheie în ceea ce privește proiectarea viitoarei strategii UE pentru respectarea drepturilor omului. Și după cum ai spus, rămâne uh, ceva, rămâne posibilitatea ca Uh, membrii grupurilor politice să poată interveni. Așadar, apreciez foarte mult structura abordată. Am uh, mai multe lor la cuvânt, domnul Howard, Prodic, Kill Nielsen, uh, Gal, doamna Vergia. În primul rând, domnul Howard are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu foarte succint, dar uh, mai întâi țin să spun că este șocant faptul că, iată, avem acest subiect pe ordinea de zi și doamna raportor vicepreședinte nu-și poate folosi limba maternă. Este scandalos acest lucru. Din punctul meu de vedere s-a descurcat foarte bine în engleză, dar este dreptul dumneaei, dreptul oricărui membru al Parlamentului European să poată să se exprime în limba maternă. În al doilea rând, aș dori să mă refer la faptul că acesta este cel mai important raport anual. Și până săptămâna viitoare uh, este, trebuie ca acest raport să fie tradus și, nu știu, tot, tot săptămâna viitoare trebuie să depunem și amendamentele. Iarăși un fapt scandalos. Doamnă președinte, la final faceți ce anunțuri considerați de, cuvinte, de cuvință pe marginea acestui subiect, dar oricum grupul meu va fi extrem de dezamăgit dacă nu va avea posibilitatea să aibă o dezbatere exhaustivă pe marginea acestui subiect pentru a vedea ce amendamente să depunem. Și acum, să trecem totuși la subiect, și anume drepturile omului în raportul anual raportul, proiectul de raport al colegei noastre este excelent. Toată lumea s-a așteptat uh, la acest lucru cunoscând-o pe colega noastră. Avem așadar o bază de lucru foarte bună. Cred că în această subcomisie, timp de mulți ani, am încercat să abordăm acest raport în așa fel încât să evaluăm activitatea Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile omului decât să evaluăm situația de la un stat la altul în ceea ce privește respectarea acestor drepturi. Așadar, abordarea a fost una optimă. Sigur, știu că doamna raportor a fost tentată ca într-un anumit număr de state să se refere la mult mai mult decât o simplă evaluare, dar o felicit pentru faptul că a dat dovadă de disciplină pentru a nu dăuna caracterului uh, general al raportului. Dorința de a nu avea o analiză pe fiecare țară în parte Uh, nu trebuie să aducă prejudicii faptului că noi mereu spunem la Consiliu că am dori ca Uniunea Europeană să aibă o listă anuală a țărilor problematice. Și noi facem acest lucru în Marea Britanie și astfel există o oarecare presiune la adresa țărilor de a nu ajunge pe acea listă. Sunt de acord cu foarte multe lucruri stipulate în raport și foarte pe scurt mă refer la câteva. Transparența. Uh, da, foarte clar de la președinția suedeză a scăzut transparența și este important să o sprijinim pe doamna raportor la acest capitol. În ceea ce privește concluziile Consiliului privind uh, legea internațională umanitară, și aici sunt de acord cu abordarea raportoarei. De asemenea, și în ceea ce privește prioritățile preștinției și combaterea violenței împotriva femeilor și la adresa copiilor. Da, și aici sunt de acord cu ceea ce spune raportoarea. Sunt de acord și cu ceea ce spune în ceea ce privește ce privește pe uh, cei care luptă împotriva torturii și care apără drepturile omului. Este important la acest capitol să comentăm modul în care are loc implementarea. Nu știu dacă Comisia va lua cuvântul la final, dar am înțeles că nu există pregătire sistematică a uh, Uh, personalului în ceea ce privește implementarea. Deci trebuie să evaluăm ca atare ce a mers prost uh, în trecut, pentru că acum, din câte am înțeles, se creează noul Serviciu European de Acțiune Externă și trebuie să fim foarte atenți. Uh, discutați și despre crearea unor, doi, unor două runde noi de dialog în ceea ce privește drepturile omului. Este important, așadar, să uh, menționăm și lucrurile care au mers bine, nu doar să punctăm ceea ce merge prost și ce ar trebui să se schimbe. S-a pus uh, problema și a calității, nu doar a cantității și, din păcate, avem un raport dezamăgitor uh, la acest capitol. Nu sunt de acord în ceea ce privește sistemul uh, GSP+. Am văzut ce s-a întâmplat în Sri Lanka și s-a creat un precedent. Cu cât lista GSP Plus este mai mare, cu atât uh, lucrurile vor funcționa mai prost, așadar nu trebuie să ne exprimăm satisfacția față de această chestiune. În ceea ce privește cele trei domenii inovatoare, libertatea de cult, uh, uh, cenzura și criza financiară, ei bine, sunt de acord cu opiniile în ceea ce privește libera expresia etosului religios, dar uh, țin să spun și faptul că și grupul meu susține această libertate. Deci vreau să menționez foarte clar acest lucru. apreciez ideile cu privire la cenzura pe internet. Nu am abordat suficient acest lucru în ultimii ani, așa că este foarte bine că o facem acum. Și cred că are dreptate că trebuie să analizăm modul în care criza financiară a afectat respectarea drepturilor omului. Așadar, apreciez și această abordare. Câteva aspecte generale acum în ceea ce privește uh, aportul grupului meu la acest raport. Avem o problemă cu încadrarea în timp, din nou, pentru că discutăm despre examinarea unei perioade de dinaintea numirii lui Cathy Ashton și acum discutăm despre ce a făcut Uniunea Europeană la Consiliul pentru Drepturile Omului uh, la o sesiune înainte de aceste evenimente. În subcomisia noastră am discutat uh, aceste subiecte iarăși într-un uh, în trecut și atunci analizăm o situație din trecut acum. Uh, mă deranjează faptul că acest raport se analizează mai mult trecutul decât ceea ce se poate întâmpla în viitor. Mă deranjează faptul că nu apar suficiente repere. Uh, și mă deranjează faptul că an de an trebuie să depun aceleași amendamente. Să sperăm că acum Consiliul și altul reprezentant ne vor asculta pentru ca anul viitor să nu fim obligați să facem aceleași comentarii pe marginea aceluiași subiect. În ceea ce privește relația dintre politicile interne comunitare și drepturile omului, În special, problema migrației ar putea fi încadrată aici. Cred că astfel am putea să introducem un paragraf echilibrat în acest sens și am putea să ne referim și la lupta împotriva terorismului, asta ținând cont de ceea ce se întâmplă la nivelul migrației. În timpul președinției spaniole au fost făcute uh, diferite promisiuni pe marginea acestui subiect, dar se pare că acestora nu li s-a dat curs. În ceea ce privește criza drepturilor omului din această perioadă, aș dori să mă refer la faptul că am putea să subliniem chestiunea crimelor de război și am putea să salutăm progresul, de, progresul făcut în Croația, unde a fost arestat arestat o persoană căutată de foarte mult timp pentru crime de război. În ceea ce privește Sri Lanka, am putea să subliniem mai mult modul în care Uniunea Europeană nu a investigat crimele de război așa cum ar fi trebuit. Sunt puțin dezamăgit în ceea ce privește referirea în, din acest raport la raportul Goldstein. Am avut o rezoluție parlamentară decentă pe marginea acestui subiect deja și să sperăm că se va găsi un amenament care să reflecte spiritul rezoluției parlamentare fără a risca să fim unilaterali în abordarea noastră. În această perioadă, în ceea ce privește criza drepturilor omului, ar trebui să ne referim și la Republica Democrată Congo. și la răbufnirile, de, la izbucnirile de bio, violență din estul acestui stat. Paragraful 74 face referire la Guantanamo. Salut acest lucru, dar cred că ar putea să fie mult mai îndrăzneață atunci când vorbește despre cooperarea europeană. Am înțeles că șase prizonieri au fost preluați în uh, patru țări în ultimele 18 luni și nu știu dacă aceasta este cooperarea uh, la care sperăm atunci când discutăm cu Statele Unite. Statele Unite au pornit la premisa că vor face un lucru corect. Așadar, ar trebui să dezbatem puțin acest subiect. Îmi analizez puțin notițele ca să văd dacă am epuizat toate punctele. În ceea ce privește modul în care raportul anual al Consiliului reflectă rezoluțiile parlamentare din anii trecuți. Ei bine, ne amintim faptul că secretariatul a fost rugat să analizeze această situație. Nu știu dacă s-a întâmplat anul acesta și dacă da, atunci spuneți-mi ce paragrafe au fost analizate ca să le citesc. Pentru că, iată, trebuie să vedem ce s-a schimbat în ultimii ani. Deocamdată nu am semnalat nicio schimbare ca să o formulez politicos. Câteva comentarii generale acum. Acest raport este foarte important din punct de vedere politic pentru mine. Ne oferă un mecanism nou celor de la Parlament pentru ca pe viitor să tragem la răspundere Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă pentru ceea ce a făcut sau ce nu a făcut pentru drepturile omului. Mă adresez acum nu neapărat doar doamnei raportor, ci întregii subcomisii. Și nu știu dacă Raportul a ajuns uh, în punctul în care, într-adevăr, să stipuleze acest, uh, această obligație de răspundere a Comisiei față de noi. Sperăm ca până la plenară să se întâmple acest lucru. Mulțumesc. Președinta. Mulțumesc, domnule Howard, pentru această intervenție comprehensivă. Domnul Prodi are acum cuvântul. Grazie, ehm, Sono d'accordo sui fatti e credo che... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de părere că acest raport este unul detaliat și țin să mulțumesc doamnei raportor pentru acest lucru. Dar aș vrea totuși să fac o observație. Observație care mi se pare importantă în momentul în care analizăm per ansamblu situația drepturilor omului. În fiecare zi noi constatăm că resursele naturale sunt resurse finite, în cantități limitate. Deci trebuie să ținem seama de acest lucru. Dacă resursele naturale sunt finite, deci în cantități limitate, atunci ființa umană are dreptul fundamental să aibă un acces echitabil la aceste resurse. Și acest lucru e valabil atât pentru generațiile de astăzi, cât și pentru generațiile viitorului. Iar după părerea mea, acest drept trebuie să fie în mod clar consfințit printre drepturile omului. deoarece dacă aceste resurse naturale sunt limitate, asta înseamnă că noi trebuie să învățăm să le utilizăm. Pentru că suntem interdependenți. Toate țările din lume sunt interdependente. Deci cu toții trebuie să uh, învățăm să gestionăm împreună, să cogestionăm aceste resurse naturale. Și fiecare trebuie să aibă garanții uh, Uh, referitoare la accesul echitabil la aceste uh, resurse naturale. Acces echitabil și acces durabil. Pentru că subliniez încă o dată, e vorba de resurse naturale și pentru generațiile viitoare. Deci, problema după cum vedeți, este mult mai vastă și mai generală decât ceea ce se spune în aliniatul 44 al acestui raport. Și iată că ajung acum la un alt aspect, aspect pe care l-am abordat în nenumărate rânduri, și anume disciplina de care este nevoie în momentul în care există emisii de gaze cu efect de seră. Din păcate, încă nu am reușit să ajungem la un acord pe această temă. După părerea mea, tocmai pentru că nu plecăm de la acest principiu de uh, egalitate, echitate. Dacă vrem să garantăm acest acces la resursele naturale, dacă utilizăm cu toții atmosfera, deci se ard combustibili fosili și se emană anumite gaze, Atunci, eu sunt convins că dacă avem această perspectivă uh, de durabilitate, atunci ar trebui ca fiecare ființă umană de pe această planetă să aibă dreptul la o tonă de CO2 pe an. Deci ar trebui să fie drepturi egale. Mie mi se pare echitabil ca toată lumea <laughs> să aibă dreptul la o tonă și asta în mod gratuit. Iată deci exemplul unei aplicări durabile a unui principiu important și anume toată lumea să aibă exact aceleași drepturi. Și asta ne-ar permite să ieșim din impasul de la Copenhaga, de la Potsdam, de la Bali. Și am speranța că întâlnirea de la Cancun va duce la un rezultat tangibil. Însă am îndoiel, pentru că deocamdată încă nu s-a introdus această clauză de echitate, de egalitate. Aș dori ca acest drept general la un acces echitabil uh, în ceea ce privește resursele naturale să fie în mod veritabil consfințit, iar accesul echitabil duce și la anumite îndatoriri, și anume ca resursele disponibile să fie utilizate în mod durabil, sustenabil. Deci e unul din aspectele asupra căruia am putea să ne aplecăm. Deci, dezvoltarea și instaurarea anumitor drepturi, dar și a unor îndatoriri. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Kilnielsen? Mulțumesc, doamna președinte, pentru acest raport și pentru munca depusă. Într-adevăr, raportul acesta este deosebit de important. l-am citit în engleză. Sper să am ocazia să-l citesc și în franceză, în așa fel încât să-l putem analiza în, de aproape. Grupul nostru își dorește un termen suplimentar pentru a putea înainta amendamente, chiar dacă foarte multe lucruri sunt deja conținute în acest raport și suntem de acord cu ele. În ceea ce privește cele spuse de colegul meu, eu în calitate de ecologist n-am să preiau tot ceea ce a spus el. E o idee pe care o apărăm deja de foarte multă vreme. De voi aborda acum subiecte care nu au fost abordate de colegii precedenți. Mai întâi, un punct precis, uh, pe marginea cărora voi înainta un amendament. Aliniatul 57, referitor la asasinate cred că ar trebui să extindem lista țărilor uh, Uh, care se află în acest caz. Uh, noi știm că există anumite țări din fostul bloc comunist uh, care ar putea fi citate. Însă voi face un amendament în scris. Spre exemplu, am putea adăuga pe listă Ruanda, pentru că colega noastră vicepreședinte de la Versa Andrei Ruizevelca, a fost asasinat recent. Am să vă trimit un amendament precis pe această temă, tocmai pentru a extinde aria de acoperire. Al doilea punct, referitor la aliniatul 15. Dumneavoastră invitați statele membre să semneze și să ratifice uh, Convenția Drepturilor Omului a Națiunilor Unite și a Consiliului Europei. Noi am propune un amendament pentru a adăuga în această listă și Convenția Cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta Europeană a limbilor uh, regionale și minoritare eu cred că dacă am avea timp, vom mai putea să vă facem și alte propuneri. Dar, dacă îmi permiteți, aș reveni la un punct care m-a încurcat puțin. La început n-am înțeles prea bine despre ce era vorba, am citit, am recitit, dar E vorba de capitolul de aliniatul 31, în momentul în care vorbiți despre raportul Goston. Uh, nu sunt sigură că am înțeles exact despre ce era vorba. Știu că raportul dumneavoastră acoperă perioada iulie 2008 până la finalul anului 2009. Deci, mi se pare nepotrivit ca în acest raport să nu discutăm despre evenimentul care, într-adevăr, n-a durat decât 22 de zile, 22 de zile de bombardamente asupra orașului Gaza. Dar, la finalul acestor 22 de zile, au existat 1450 de palestinieni care au fost uciși, în mare parte civili, dintre care 410 copii, 105 femei. Au existat, de asemenea, 13 israelieni care au fost uciși, dar, în mare parte, aceștia erau soldați. Nu cred că putem să trecem uh, pe lângă acest eveniment important care s-a derulat, a existat real, iar raportul Goldstone este un raport fundamental. Și profit de ocazie pentru a spune că subcomisia noastră ar trebui să asigure o monitorizare a acestui raport, uh, pentru că ține de competența noastră să facem acest lucru. Deci voi înainta un amendament în acest sens, iată deja un amendament oral pe această temă. Apoi, în ceea ce privește același capitol, același aliniat. V-ați referit la teritoriile ocupate din Ierusalim Est, dar să nu uităm problema prizonierilor, în jur de 11.000 de deținuți care încă se mai află în închisorile israeliene, din care foarte mulți sunt minori, copii nu putem să lăsăm deoparte acest aspect, să, să uităm acest aspect. Problema drepturilor omului se referă și la țările în care există democrație. Ni se spune că e singura democrație, Israelul ar fi singura democrație din această regiune. Hebea, cu atât mai mult atunci ă, chiar dacă e vorba de o democrație, bine, putem să obținem rezultate și progrese în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Insist, insist în mod deosebit asupra acestui punct. Trebuie să revenim la acest subiect și cu speranța că vom avea un termen suplimentar pentru înaintarea amendamentelor, grupul nostru va profita de acest termen pentru a vă înainta amendamente. Mulțumesc, doamna Kill Nielsen. Și acum mai dau cuvântul încă la doi oratori, doamna Gala și doamna Vergia. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să te felicit, Laima, Cred că raportul este foarte bun și cuprinzător. Știm acum cât de greu este să abordăm toate chestiunile esențiale din acest domeniu care este foarte vast. E bine să discutăm și să vedem ce ar trebui subliniat și ce nu. Îmi place structura Cred că și soluțiile pe care le menționez sunt foarte bune. La început, alineatele 2, 3, 4, 5 trebuie să insiste asupra a ceea ce s-a întâmplat în domeniul acesta. În Uniunea Europeană avem o structură instituțională avem un serviciu de acțiune externă și pentru că dispunem de acest serviciu, Parlamentul trebuie să ceară serviciului să-și axeze acțiunea pe drepturile omului. Și colegul meu, Hewitt, a spus că noi membrii acestei structuri, toți cei care vor lucra în serviciu de acțiune externă, vor trebui formați în mod adecvat pentru a se achita de această misiune. E important de asemenea faptul că subliniez că odată cu aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului, situația este nouă dispunem de o cartă. Curtea drepturilor omului va fi foarte interesantă pentru noi. Situația este diferită acum. Este important ca statele membre să semneze și să ratifice Convenția Consiliului Europei și să dialogueze cu organismele ONU pentru că acum suntem parte la această cartă. Comisarul ONU pentru drepturile omului a deschis un birou în Bruxelles. Este o reprezentanță foarte activă. Este bine că trece în revistă cele mai importante drepturi trebuie să subliniem faptul că trebuie să se ia măsuri active împotriva utilizării copiilor ca soldați și ca instrumente sexuale. Vreau să fac un amendament în privința drepturilor minorităților, pentru că sunt grupurile cele mai vulnerabile ori de câte ori există un conflict, acestea sunt grupurile care sunt uh, cele mai afectate. Ai făcut o treabă excelentă și te felicit, Laima. Mulțumesc. Doamna Gal are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. aș vrea să regret la rândul meu faptul că colega noastră nu s-a putut exprima în limba sa maternă. În Parlamentul European promovăm diversitatea culturală și lingvistică. Spunem că utilizarea limbii materne este esențială. Exprimarea, posibilitatea de a te exprima în limba maternă este esențială și cred că este valabil pentru parlamentarii europeni și pentru orice alt cetățean al Uniunii Europene. Cred că este revoltător faptul că nu am dispus de traducerea raportului pentru a lucra în condiții bune și dacă mai adăugăm și termenul pe care îl avem pentru amendamente, mi se pare că ajungem la limitele acceptabilului, chiar dacă știu că condițiile de muncă ale funcționarilor sunt uneori dificile. Raportul acesta este deosebit de important pentru că este prima dată când în cadrul noii uh, funcționari instituționale vom aborda această chestiune. Trebuie să avem timp să lucrăm. Sunt de acord cu abordarea raportorului voi uh, trece în revistă rapid uh, diferitele puncte. Mă bucur că acordați o atenție specială drepturilor economice și sociale, M-am uh, luptat ani de zile pentru acestea și cred că trebuie să li se acorde un loc pentru că altfel nu are niciun sens să ne dăm drept apărători ai universalismului drepturilor omului. Sunt de acord când spuneți că trebuie să ne facem curat în propria ogradă, pentru că doar astfel putem pleda pentru o concepție universală în privința drepturilor omului. nu revin asupra deficiențelor menționate de către colegi. Aș vrea să Aș vrea să spun că este păcat că nu facem referire la politica de vecinătate. Săptămâna trecută am purtat o dezbatere asupra acestei politici. E vorba despre acordurile de parteneriat privilegiat pe care le-am încheiat cu o serie de țări, situația drepturilor omului în aceste țări trebuie să se bucure de o atenție deosebită. Dau un singur exemplu pentru a evita polemicile. Ceea ce se petrece în Libia la ora actuală nu este acceptabil. Trebuie să acordăm o mai mare atenție țărilor din Maghreb, din Mașrec și nu doar acelor țări cu care avem relații uh, în general, Trebuie să avem o viziune globală, se poate cita și politica Israelului în privința ONG-urilor, politica Tunisiei cu privire la apărătorii drepturilor omului, tot atâtea exemple care uh, arată cum s-ar putea echilibra uh, relațiile în uh, domeniu. Întotdeauna e periculos să dai exemple, pentru că atunci când dai exemple, creezi dezechilibre. Cred că este deci foarte important să fim atenți la modul în care dăm exemplele. Vorbiți, de pildă, de situația femeilor în Afganistan. Este scandaloasă, însă există multe țări din lume în care situația este la fel de revoltătoare ca și în Afganistan. Cred așadar că trebuie să fim atenți la formulare. Sunt atee, sunt laică în sensul istoric pe care îl dăm acestui cuvânt în Franța. Apărarea libertății de convingere, libertății religioase, libertatea de a crede sau nu. Sunt gata să le apăr pe toate persoanele care suferă de discriminări din cauza credințelor lor religioase cu condiția de a ajunge la un echilibru între libertatea de a crede și libertatea de a nu crede. Pentru că există numeroase persoane care sunt discriminate pentru simplul motiv că își exprimă libertatea de gândire, de convingere, spunând nu cred. Și este important să-i apărăm atât pe unii cât și pe ceilalți. În ceea ce privește terorismul, nu sunt de acord cu abordarea dumneavoastră. Lupta împotriva terorismului a dus la numeroase abuzuri. Dreptul la securitate, care este un drept esențial, a dus la progrese în privința unor domenii și dacă vrem să apărăm drepturile omului, trebuie să nu privilegiem un aspect în detrimentul altuia. spuneți că criza financiară are anumite repercusiuni. Dau un exemplu, pentru că nu sunt de acord cu dumneavoastră. În Marea Britanie s-au cheltuit milioane de lire sterling pentru a instala camere de supraveghere. Ori știm că nu este un instrument de lupta împotriva terorismului. Face plăcere unora, se liniștește populația, se găsesc țapii ispășitori sau vinovați, însă nu se îmbunătățește neapărat uh, securitatea. Ar trebui să fim eficienți în asigurarea securității. Trebuie de asemenea să menționăm consecințele politicilor migratoare. Ține de acea necesitate de a ne face curat în propria ogradă. Nu putem să trimitem refugiați înapoi în țările lor fără să ne intereseze ce se întâmplă acolo. Trebuie să punem accentul asupra acestei chestiuni. Trei elemente. Vorbiți despre minori delinvenți în Iran. Vă rog, nu vorbiți despre delinvenți. Există minori care sunt condamnați. Vă dau un exemplu, un minor condamnat la 16 ani pentru sodomie, nu știm ce s-a întâmplat, nu este delinvent și în orice caz este intolerabil să condamn la moarte un uh, minor, chiar dacă este delinvent. Deci uh, condamnarea la moarte a unui minor este uh, de neacceptat. În ceea ce privește Premiul Sakharov anul trecut, uh, procesul de selectare a candidaților a fost foarte interesant. Unul dintre candidați a fost uh, închis imediat după aceea și cred că Parlamentul nu a făcut foarte multe presiuni pentru a cere eliberarea lui. Un ultim punct, doamnă președinte, trebuie să acordăm atenție atât cooperării cu Consiliul Europei, după cum ați spus, cât și cooperării cu Națiunile Unite. Aceste două cooperări trebuie să meargă mână în mână și cred că există un problem de, o problemă de echilibru în acest punct de vedere în raport. Nu cred că ați vorbit mai mult decât colegii, însă încerc să uh, mă asigur că există suficient timp pentru a asculta și pe prietenii din Balcanii Occidentali. Domnul Jimenez, uh, din partea Uh, doamnei uh, din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, pentru că nu avem timp. Mai întâi aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru munca depusă. Are o abordare foarte pozitivă. Însă asta nu înseamnă că nu este și un raport critic. Uh, își dorește să aibă critici constructive, pentru că de fapt asta ne dorim, nu? Să construim o lume plină de respect pentru drepturile omului, ca această lume să devină realitate. Și ceea ce mă interesează pe mine este mai degrabă capitolul împotriva, referitor la uh, lupta împotriva violenței față de femei. Felicit pe doamna raportor pentru acest aliniat. Dar poate că ar trebui să punem mai în evidență situația multor femei în Europa, care din motive culturale sau religioase se află într-o situație extrem de dificilă. Uh, aproape de sclavie. Știm foarte bine că există în țările în care locuim anumite tinere care sunt asasinate pentru că pur și simplu și-au dorit să-și schimbe stilul de viață. De aceea trebuie să uh, Uh, susținem toate ONG-urile care doresc să militeze în această direcție, să salveze aceste tinere femei, în așa fel încât acestea să poată scăpa de uh, sclavia familială ce le este impusă. Un alt aliniat care mă interesează foarte mult e cel referitor la lupta împotriva terorismului și drepturile omului. Doresc să o felicit pe doamna raportor pentru faptul că a inclus un aspect atât de important, uh, un aspect care ne afectează pe toți. Dar aș vrea totuși să semnalez faptul că întotdeauna când discutăm despre terorism în paralel cu drepturile omului, se lipsește oarecare precizie. Uh, se vede întotdeauna cine este agresorul, deci teroristul, în cazul uh, în speță, dar de multe ori se uită victima. De aceea ar trebui, poate, în momentul în care evocăm lupta împotriva terorismului, să menționăm și care sunt drepturile victimelor, drepturi care de multe ori sunt uitate. Uh, eu uh, militez într-o astfel de asociație uh, pentru drepturile victimelor terorismului și știu că este un subiect important. Poate că ar fi bine de asemenea să denunțăm și guvernele care colaborează cu terorismul internațional și care nu aduc în fața justiției acei teroriști sau cei care finanțează terorismul. Uh, cred eu că este important să menționăm acest lucru. Apoi, noastră ați menționat Cuba. E foarte bine. Poate că ar fi bine să amintim faptul că mulți dintre prizonieri, uh, prizonierii politici, uh, se află și în exil, nu numai în închisorile uh, din Cuba. Bineînțeles, cerem ca toți deținuții uh, politici să fie eliberați, dar pe ansamblu nu pot decât să vă felicit pentru raportul dumneavoastră excelent. Mulțumesc, doamna Jimenez. Și acum, domnul Timas, din partea Comisiei Europene. And very briefly, please. Foarte pe scurt, vă rog. Da, doamnă președinte, o să încerc să fiu cât se poate de succint. În primul rând, aș dori și eu ca în numele Comisiei să o felicit pe doamna raportor pentru un document extrem de bine structurat, foarte comprehensiv. Aș dori să subliniez și ceea ce a spus domnul Howitt. Deja de câțiva ani încoace, Parlamentul exercită prin uh, raport uh, dreptul de control și uh, solicită celelalte instituții să își asume răspunderea față de ceea ce fac și nu fac în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în terțe state. Permiteți-mi să fac câteva scurte comentarii cu referire la câteva puncte. Paragraful 12 vorbește despre politici, uh, evaluarea politicilor de la un stat la altul. E bine, țin să menționez faptul că mergem în această direcție, progresăm și, într-adevăr, săptămâna viitoare la grupul de lucru al Consiliului se va discuta despre un format, potențial format al discuțiilor în ceea ce privește raportarea viitoare din partea terților state privind drepturile omului. Începând cu anul urmă- viitor, vom uh, începe un proiect pilot în anumite țări care vor implementa acest uh, sistem. În ceea ce privește reperele de la paragraful 13, un punct de asemenea relevat de domnul Howitt. Acesta a spus că noi, instituții europene, în continuare nu avem repere clar definite și parametri. Asta pentru a măsura succesul sau eșecul acțiunilor noastre pentru drepturile omului. Da, dar cred că știți foarte bine și dumneavoastră cât de dificil este să stabilești repere. Este un demers extrem de anevoios. Noi, cei de la Comisia Europeană, în prezent, întreprindem uh, o acțiune de evaluare a politicilor de respectare a drepturilor omului, inclusiv a instrumentelor financiare legate de acest lucru și dacă totul merge conform calendarului și dacă totul merge bine, rezultatele acestei evaluări vor fi disponibile cândva în vara anului viitor. Vom avea o bună oportunitate să revenim atunci la subiectul reperelor și al um, parametrilor. Cu privire la punctul 54, în ceea ce privește pe apărătorii drepturilor omului, ei bine, din perspectiva noastră, uh, pentru noi nu este foarte clar ce se vrea cu formularea acestui paragraf, ce se dorește prin stabilirea unui mecanism de cooperare intensă în ceea ce privește mecanismele dreptului, dreptului omului, drepturilor omului. Și, de asemenea, la ce vă referiți când discutați despre un mecanism privind eficiența implementării directivelor? Când veți revizui formularea, v-aș sugera să fiți mai uh, clară în exprimare în ceea ce privește obiectivul. De asemenea, Comisia Europeană a stabilit uh, Uh, organisme care analizează situația apărătorilor uh, drepturilor omului în uh, afara Uniunii Europene. La 59 se propune analizarea situației drepturilor omului în terțele state care se angajează în relații comerciale cu Uniunea Europeană. Presupun că aici vă referiți la o potențială extindere a evaluării de impact în ceea ce privește acordurile economice semnate. Deocamdată aceste studii sunt limitate la chestiuni ce țin de impactul de mediu și așa mai departe. Ei bine, se dezbate acum și această posibilitate, dar cred că și aici ar, s-ar dori mai multă claritate în exprimare. În ultimul rând, menționez punctul 76, este un punct care poate e privit diferit la Parlament decât uh, la celelalte instituții, adică la Consiliu și Comisie. Discutăm despre lipsa progresului uh, atins în urma dialogului și consultărilor pe subiectul drepturile omului. Să fim foarte clari. Nu ne putem aștepta ca consultările și dialogurile să genereze rezultate rapide. Este vorba despre un efort pe termen lung. Un efort care se dorește a genera o schimbare în statele cu care dialogăm. Și avem o serie de succese înregistrate la acest capitol, totuși. Am putea să dezbatem acest subiect mai în detaliu, dar cu altă ocazie. Sigur că este de competența Parlamentului să se refere în termeni generali la lipsa progresului unor asemenea dialoguri. Doamna președinte, întrerupe, din păcate nu mai avem timp și ar trebui să ne grăbim. Da, spune reprezentantul Comisiei, ne, vor, ne referim acum la societatea civilă și la faptul că am putea avea seminarii pentru societatea civilă uh, mai mult sau mai puțin regulat. Deocamdată nu există un acord sistematic în ceea ce privește acest subiect, însă aceste seminarii sunt organizate destul de des. Nu în ultimul rând, mă refer la faptul că se face apel privind la pregătirea personalului din partea Parlamentului. Am pregătit mai multe persoane în ultimii ani pentru a se implica în activitățile de respectare a drepturilor omului. Și întreprindem acum eforturi adiționale pentru a pregăti personal la delegații. Acestea fiind spuse, aș dori să-mi închei intervenția și încă o dată să-mi exprim aprecierea față de doamna Andrechiene pentru acest proiect de raport extraordinar. Mulțumesc. Mulțumim Comisiei Europene, spune doamna președinte. Doamna raportor, cred că și-a dat seama că apreciem foarte mult modul în care și-a structurat raportul. Principalele îngrijorări sunt următoarele. Că ar trebui să existe un mai bun echilibru când discutăm despre statele individuale. De asemenea, doamna Kilnisen și domnul Prodi au menționat și aspectele de mediu și dreptul uh, la uh, resursele naturale. S-a discutat, s-a discutat și despre minorități, despre uh, injustiția ce apare la acest capitol și s-a discutat și despre uh, sublinierea situației din Orientul Mijlociu și din Africa. S-a menționat migrația ca un exemplu de politică în care Uniunea Europeană nu își respectă angajamentele pe deplin. Aș dori ca acum să dăm cuvântul încă o dată, doamnei raportor. Sunt convinsă că împreună vom ajunge la un rezultat și mai bun în ceea ce privește acest proiect de raport. Doamna raportor, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, sunt încă în convalescență. Aveam toate notițele în lituaniană și când vii la comisie și ți-ai pregătit prezentarea într-o limbă și într-o dată trebuie să o dai pe engleză, ei bine, apare o problemă. M-am așteptat ca cel puțin astăzi să existe cabină de lituaniană, dată fiind situația. Așa că vreau să-mi cer scuze pentru lipsa de claritate pe aici pe acolo, mai ales la începutul intervenției mele, la prezentarea raportului. Acestea fiind spuse, da, să vă mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru comentarii și pentru remarce. Richard, îți mulțumesc sincer pentru uh, sugestii și uh, constat că ești un membru al acestei subcomisii de ceva vreme și știi despre ce vorbești. Uh, ai discutat despre libertatea religiei, despre, GSP, despre sistemul GSP+, despre migrație, despre migrație și lupta împotriva terorismului. Ați discutat despre drepturile victimelor, despre violența la adresa femeilor, subiect menționat de mai mulți, despre accesul la resursele naturale. Uh, voi încerca să găsesc o cale de a include toate aceste subiecte în raport și cu siguranță vom merge pe calea compromisului. Încercăm să fim uh, pe cât de inclusivi cu putință, pentru că, sigur, raportul este al meu, dar la urmă urmei discutăm despre rezoluția Parlamentului și atunci raportul trebuie să fie unul comun al nostru, al tuturor. Nu în ultimul rând, sper ca doamna președinte să propună o altă dată pentru depunerea amendamentelor. De asemenea, aș dori să vă informez uh, cu privire la discuția ce va avea loc cu diferite ONG-uri săptămâna viitoare, marți, la 1 și jumătate după amiaza. În zilele următoare veți fi anunțați cu privire la acest eveniment și cei care sunt interesați să asculte comentariile ONG-urilor, ONG comentarii extrem de binevenite, sunt invitați la acest eveniment. De asemenea, aș dori să mulțumesc și reprezentantului Comisiei Europene pentru remarci și îmi încheie intervenția. Mulțumesc, doamne raportor, spune președinta. Serviciul a discutat despre analizat uh, problema de, de, depunerii amendamentelor. La plenara din decembrie va avea loc o dezbatere amplă în ceea ce privește drepturile omului și cu siguranță vrem să fim pregătiți până atunci, nu vrem să o ratăm. Așadar, uh, am stagnat puțin la început pentru că a durat puțin până ce am numit raportorul, dar sperăm să recuperăm până în decembrie. Uh, am amânat termenul de depunere a amendamentelor cu o săptămână, nu va mai fi pe 7 octombrie. Asta dacă uh, sunteți de acord cu următoarea situație, să depunem amendamentele în engleză și franceză. Dacă le depuneți în engleză și franceză, atunci uh, termenul va fi 14 octombrie la amiază, la prânz. Nu vă pot face o ofertă mai bună, din păcate. Deci este ori-ori. Este singura posibilitate de a mai ajunge cu acest raport în plenara din decembrie. Domnul Howitt, aveți cuvântul. Da, vin în ajutorul celorlalte lupuri lingvistice. Deci vreau să știu uh, că vreau să știu care este situația pentru celelalte limbi ca să știu ce să uh, le spun membrilor grupului meu. Dacă nu vor să facă în engleză și franceză, pot să o facă până în 7 octombrie. Da. Este o situație de compromis în această situație. Deci cei care vor să utilizeze alte limbi în amendamente, atunci să depună amendamentele pe data inițială, deci pe 7 octombrie, și cei care le vor depune în engleză și în franceză pot să o facă mai târziu, mai precis pe 14 octombrie. Vă mulțumesc. Je suis française et ça, ça m'arrange. Mais il peut... Mulțum, mulțumesc, doamna președinte. Mie îmi convine pentru că sunt de limbă maternă franceză. Însă ar trebui ca toți parlamentarii uh, să, să, să, să, aibă condiții de lucru echivalente. Mi se pare scandalos că acest lucru nu se poate face. Doamna președinte, singura propunere pe care o pot face acum este că voi încerca să preiau acest punct la ora 2 în ședința noastră de birou extins și să vedem ce soluții se pot uh, găsi. Nu pot deocamdată să vă fac o ofertă mai bună. Domnul Hauit a făcut o propunere foarte bună, am preluat-o, încercăm să facem tot ce putem. Acum, mi s-a spus că, având în vedere că avem la ora două ședința biroului uh, extins la ora, ora interpreții din această ședință trebuie să-și înceteze lucrul la ora 12.30. Este evident ca să aibă timp să se odihnească puțin. Uh, Acum, haideți să trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi. Ne-a mai rămas doar o jumătate de oră la dispoziție, dar uh, vă rog, uh, e adevărat, am discutat cele mai importante lucruri deja și am, am speranța că toți oratorii vor uh, ține seama de constrângerile de timp și vor, vor lua cuvântul cât mai succint posibil. Doresc să mulțumesc domnului Cucan. Uh, colegul nostru pentru faptul că ne-a adus aten- uh, în atenție această inițiativă RECOM. RECOM este uh, o, prescurtare a Comisiei Regionale pentru Căutarea și Mărturisirea Adevărului cu privire la crimele de război și alte încărcări grave ale drepturilor omului în fosta Iugoslavie. Domnul Pielniel, care din partea Comisiei uh, DG Extindere a avut contacte cu Parlamentul European în așa fel încât această inițiativă să fie cât mai vizibilă, pentru că este o inițiativă importantă. Contextul acestei inițiative este următorul, dacă nu mă înșel, și anume că războiul din, fosta, din țările din fosta Iugoslavia au dus la sute de decese și peste 2 milioane de persoane strămutate. Există încă foarte multe persoane dispărute, ceea ce reprezintă o adevărată tragedie pentru familiile acestora. Există uh, cimitire uh, și știm că uh, foarte multe chestiuni încă nu au fost rezolvate. Bineînțeles, elita politică din aceste țări a făcut eforturi substanțiale înspre o reconciliere. Acum ne dorim ca această inițiativă RECOM să fie una vizibilă. Deci, uh, aceasta este concluzia la care s-a ajuns în Parlamentul European și asta sub auspiciile domnului Cucan, care este șeful delegației în ceea ce privește relațiile cu Albania, Bosnia, Herzegovina, Montenegru, Kosovo Uh, vom avea astfel un schimb de opinii și sunt convinsă că acest subiect este unul deosebit de important. Mulțumesc, domnule Cucan, pentru prezență. Avem foarte mulți invitați care participă în această uh, în această inițiativă. Există uh, runde de discuție în afara subcomisiei noastre și l-aș ruga pe domnul Cucan să fie președintele acestei, acestor 30 de minute care ne-au mai rămas până la finalul ședinței. Mulțumesc, președinte. Este plăcerea mea, de asemenea, să salut invitații noștri, oaspeții noștri din partea inițiativei RECOM. Și având în vedere că suntem limitați din cauza timpului, voi face o observație, câteva observații foarte succinte. Mai întâi, aș dori într-adevăr să Salut în mod uh, entuziast faptul că uh, v-ați dat și dumneavoastră seama de faptul că drumul către Bruxelles nu este unul foarte ușor, pentru că sunt foarte multe servicii și departamente uh, care trebuie vizitate uh, înainte de a putea ajunge până la această subcomisie. Știu că ați avut o rută administrativă destul de complicată. Uh, deci, vă urez tuturor bun venit! Și, după cum puteți vedea, în loc să aveți o oră la dispoziție, până la urmă aveți o jumătate de oră. Viața la Bruxelles nu e o viață ușoară. Dar noi știm asta deja. Deci, doamna președinte a spus deja, a evocat care este agenda principală a acestei inițiative RECOM. E un nume foarte lung, dar e un nume care descrie foarte clar intențiile și scopul acestei inițiative și le descrie în mod pertinent. Aș dori să pun accentul pe reprezentativitatea acestei inițiative. Pentru că există reprezentanți din aproape toate țările din această regiune, ceea ce, după părerea mea, demonstrează dorința tuturor de a coopera pe marginea acestui dosar foarte sensibil și delicat. Apoi, în ceea ce privește contextul internațional, este o inițiativă importantă pentru că este o inițiativă uh, care intervine într-o perioadă de tranziție și care permite relansarea procesului de reconciliere care poate fi comparat uh, cu cel din Africa de Sud prin Comisia de Reconciliere care a avut loc acolo. RECOM este o coaliție între uh, asociații care luptă pentru drepturile omului, ONG-uri care do- își doresc restabilirea unei, uh, stabilirea unei comisii independente pe marginea evenimentelor din fosta Iugoslavie. Și sper că astăzi dialogul pe care îl lansăm aici, la Bruxelles, va fi doar un prim pas și că el va fi urmat de alte evenimente care ne vor permite să ajungem la uh, realizarea acestui scop. abordarea regională a acestei inițiative. E bine, vreau să subliniez că este o abordare deosebit de importantă. Pentru că natura crimelor este o natură, aș spune eu, regională, deci este foarte greu să uh, analizezi aceste chestiuni doar într-un spațiu delimitat de granițele fiecarei țări. Un alt subiect important este identificarea criminalilor în mod individual, în așa fel încât să se evite orice generalizare a crimelor, uh, ca acestea să nu se răsfrângă asupra unei întregi națiuni. Iată încă o dată un subiect important. Deci, după părerea mea, RECOM este o inițiativă unică Uh, care își are rădăcinile în țările din uh, Balcanii de Vest și care merită din partea Parlamentului European, din partea Comisiei Europene, un sprijin de plin și un sprijin pe termen lung. Cu acestea fiind spuse, am să dau acum cuvântul invitaților noștri. Și vă rog, vă rog să înțelegeți situația în care ne aflăm și să luați cuvântul cât mai succint posibil, eventual câte două minute fiecare. Dacă veți depăși această limită de timp, n-am să mă comport ca un gentleman. O să trebuiască să utilizez ciocanelul. N-am să-l arunc înspre dumneavoastră, ci va trebui doar să vi-l arăt ca să știți că vi s-a expirat timpul de intervenție. Și mai întâi aș dori să o rog pe doamna Natasha Kandic din partea Centrului uh, Legal uh, Umanitar din Serbia să ia cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna președinte. Îi mulțumesc și domnului Mirel pentru această inițiativă minunată. Inițiativa RECON este răspunsul nostru local la nevoia de a ne confrunta cu trecutul. Este vorba despre responsabilitatea de a recunoaște adevărul în uh, fosta Iugoslavie. Știm cu toții că procesele s-au focalizat asupra făptașilor. Știți de asemenea că atunci când judeci crime de război, există o dimensiune politică și o dimensiune națională atunci când crimele respective sunt judecate în tribunale naționale. Am creat inițiativa RECOM pentru a depăși limitele subiective um, care apar în procese. Și beneficiem de sprijin. Vrem să ne exprimăm recunoștința faptului, pentru faptul că am fost sprijiniți pentru a avea acest organism uh, consacrat victimelor. Mulțumim și pentru uh, ocazia pe care ne-o acordați de a ne prezenta inițiativa în Parlamentul European. Mulțumesc. Doamna Terșelici din Croația. Puno hvala, mi smo doista ohrabreni vašom Mulțumesc foarte mult ne încurajează sprijinul domnului Mirel și sprijinul uh, din partea Parlamentului European și sper că veți continua să ne susțineți pe viitor. Susținerea de care ne bucurăm în întreaga regiune crește de altfel zi de zi. Există peste 900 de organizații sau indivizi care fac parte din uh, acest, um, care participă la acest proiect și avem membri din partea Asociației Persoanelor Dispărute, din partea prizonierilor, din partea taberelor, uh, organizații care susțin femeile, comunități religioase care de asemenea ne susțin. Ne bucurăm de susținere din partea președintelui croat și din partea președintelui Serbiei, domnului, din partea domnului Tadici, și discutăm cu diferite guverne despre aceste subiecte. La ora actuală ne desfășurăm campania pregătim al șaptelea forum în Zagreb, va urma Sarajevo și ne așteptăm să ne bucurăm de sprijin din partea parlamentelor țărilor noastre. Inițiativa noastră va fi prezentată anul viitor în fața guvernelor și uh, parlamentelor pentru a se institui această comisie. Comisia poate fi creată doar de către autoritățile guvernamentale și de către parlamente. Va exista un acord internațional cu privire la instituirea comisiei. Este important să discutăm despre statutul acestei comisii care va menționa numele membrilor, Uh, termenii de referință, structura organizațională. Organizăm reuniuni, consultații cu un număr de 30-70 de persoane. Vă mulțumesc pentru încurajare și pentru susținere. Mulțumesc foarte mult. Doamna Genana Carubdrușco, din uh, partea Asociației Ziariștilor din Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc! În Bosnia-Herzegovina, crimele au fost atât de numeroase încât uh, tribunalele nu au putut să abordeze fiecare caz în parte și să stabilească ce s-a întâmplat. S-a instituit doar un... Uh, s-a stabilit doar un uh, adevăr uh, de către tribunal, însă e nevoie de mai multe informații pentru a clarifica trecutul și Bosnia-Herzegovina nu poate face acest lucru pe cont propriu, nu fără ajutor din partea Zagrebului sau Belgradului, pentru că ceea ce s-a întâmplat în uh, timpul războiului din Bosnia, uh, este grav. Încă se neagă crimele. Primul ministru al Republicii Sârbska încă afirmă că nu a existat un genocid în Srebrenica. Vom avea nevoie de foarte multe forțe pentru a beneficia de susținere în Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc! Domnul Sub, Sudbin Musici din partea Asociației Prizonierilor Priedor 92 Bosnia-Herzegovina. Mă numesc uh, Sudbin Musici, uh, și voi vorbi în numele Asociației Prizonierilor Priedor 92. Suntem supraviețuitorii ta, um, lagărilor de concentrare din timpul celui de-al doilea război mondial. Aș vrea să vorbesc despre nevoile noastre În Bosnia-Herzegovina a existat un holocaust, a existat o fabrică a morții și această fabrică era deținută de o companie europeană. Peste 200 de persoane au fost omorâte într-o singură noapte și au fost îngropate într-o groapă comună, unde acum se Uh, um, se vopsesc automobile. Există de asemenea un monument închinat persoanelor care au murit de foame. Am uh, fost într-un lagăr de concentrare când eram minor. și am supraviețuit. În Bosnia-Herzegovina a avut loc însă după aceea o epurare etnică. E nevoie de acțiuni regionale pentru a ne confrunta cu trecutul, oricât de dureros ar fi. Dacă doriți ca Bosnia-Herzegovina să fie în Uniunea Europeană Vă rog să ne susțineți. Mulțumesc. Doamna Daliborca Uliarici, din partea Centrului pentru Educație Civică din Muntenegru. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că îmi dați ocazia să mă exprim în Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordați. Este o recunoaștere importantă a eforturilor pe care le-am făcut și ne încurajați astfel să continuăm să ne uh, confruntăm cu provocările care ne așteaptă. Subliniez că este vorba despre o misiune complexă și ambițioasă. Am uh, identificat deja o serie de succese importante și aș vrea să vorbesc despre cazul Muntenegru. Înainte de a-și începe RECOM activitățile, am făcut deja eforturi timp de 20 de ani. Doar un răspuns uh, regional este posibil dacă vrem să se facă progrese. Parlamentul uh, din Muntenegru susține foarte puternic instituirea acestei comisii pentru că considerăm, se consideră că este esențială și sper că vom beneficia de sprijinul dumneavoastră și de sprijinul altor țări. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. Îl rog pe domnul Dragan Pievaci din partea Asociația, Asociației Familiilor Persoanelor Dispărute și Ucise din Craina, Serbia, să ia cuvântul. Vă mulțumesc pentru faptul că, iată, ați găsit, ne-ați oferit uh, aici posibilitatea de a ne face ascultați. Referindu-mă la victime, țin să menționez faptul că și victimele susțin inițiativa RECOM. Este considerată ca a fi utilă. Menționez faptul că mama mea a fost ucisă în mod atroce la 66 de ani. Deseori ea spunea că persoana surdă este doar aceea care refuză să audă. În Serbia și în Croația este foarte greu să faci, să determini pe oameni să asculte aceste probleme și chiar și când um, ascultă, Um, ascultă doar uh, acele relatări legate de propriile victime. De aceea, vă mulțumim pentru posibilitatea acordată astăzi de a veni și de a ne exprima la Parlament. Um, am venit la Parlamentul European și vă mulțumesc pentru această oportunitate, pentru că, iată, Parlamentul din Serbia și Croația încă nu m-a invitat. Mulțumesc! dau cuvântul doamnei Svetlana Vukovici de la Centrul pentru Democrație Responsabilă. Este vorba despre centrul Luna din Rudo, Bosnia și Herțegovina. Mulțumesc! Mulțumesc pentru oportunitatea de a ne prezenta inițiativa astăzi aici. Asociația mea este parte a coaliției RECOM, o inițiativă care are drept cel stabilirea unei comisii regionale pentru aflarea adevărului și aflarea uh, încălcărilor uh, la adresa drepturilor omului. În ultimii 15 ani s-a dovedit faptul că statele noastre au avut o abordare etnică și națională și, din păcate, rezultatele au fost proaste. Este important să avem strategii naționale, sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Și tocmai de aceea abordarea aceasta din Bosnia-Herzegovina și este atât de importantă pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Gordan Bosanaș de la Centrul pentru Pace și Democrație din Croația. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan. Până acum am ascultat argumente în favoarea RECOM și de ce RECOM este important pentru cetățenii din Balcanii Occidentali. Aș dori să mă refer la importanța RECOM nu doar pentru cetățenii din Balcanii Occidentali, ci și pentru cei din Uniunea Europeană. Întregul proces de extindere este acum axat pe Balcanii de Vest și acum uh, constatăm că mai devreme sau mai târziu acele state care au trecut printr-o experiență extrem de neplăcută din punct de vedere istoric, vor deveni state membre ale Uniunii Europene. Și se pare că politica de extindere uh, pierde din vedere acest lucru. De ce spun că este important acest uh, fapt pentru Uniunea Europeană? Mai devreme sau mai târziu, cetățenii Uniunii Europene vor fi în situația de a avea la bord victime ale uh, atrocităților din acea regiune. Și este important să ținem seama de acest aspect din timp. Nu doar victimele vor deveni cetățeni ai Uniunii Europene, ci și uh, cei care au comis crimele de război. Asta pentru că capacitățile judiciare din țările noastre nu vor fi în măsură să sancționeze acele persoane la timp, până la aderare. De asemenea, în ceea ce privește istoria conflictului din Balcani, ei bine, istoria nu vizează strict statele balcanice. Uh, istoria aceasta va deveni istoria Uniunii Europene și pentru a discuta cum trebuie despre acest conflict, este important să avem date concrete, date corecte. Astfel, RECOM poate să-și aducă o contribuție uh, extrem de importantă. Mulțumită RECOM putem să scriem împreună istoria Uniunii Europene. De aceea subliniez importanța faptului că acum, um, când această inițiativă ajunge în parlamentele naționale, să beneficieze de sprijin politic, pentru că avem nevoie de acesta. Mulțumesc. Mulțumesc pentru intervenție, spune președintele. Nu în ultimul rând, domnii Avni Melenița de la Asociația 22 Mai Kosovo. Mulțumesc! Sunt membrul familiei Melenița. Provin dintr-o țară care tocmai a ieșit dintr-un conflict cu multe victime de război. Și iată, că data de 22 mai este o zi neagră în calendar, în anul 1999. Pe atunci, mulți cetățeni din orașul meu atunci au ă, dispărut și au rămas dispăruți. Ce s-a întâmplat foarte pe scurt? Vorbesc în calitate de victimă de război și vă spun că noi considerăm că prin prisma celor întâmplate această inițiativă regională este bună pentru victimele de război. Și un argument în favoarea inițiativei este că trebuie neapărat să găsim cadavrele care lipsesc. Știm că în Kosovo au fost ucise multe persoane și cadavrele lor ar putea fi uh, găsite peste tot prin Balcani. recent au fost uh, manipulate numerele, au fost manipulate cifrele referitoare la victime. Și trebuie să nu uităm faptul că a afla adevărul despre crimele de război este extrem de important. La fel de important este și să avem posibilitatea de a spune ce s-a întâmplat în Kosovo în timpul războiului. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin. Inițiativa aceasta este una care ne încurajează să mergem înainte. Președintele, mulțumesc tuturor invitațiilor noștri. Ați, v-ați încadrat foarte bine în timp și v-ați uh, exprimat foarte bine argumentele într-o manieră foarte clară. Acum, domnul Pierre Mirel, părintele aceste inițiative. El a fost de față la nașterea inițiativei și vă spun din capul locului că s-a implicat foarte activ pentru ca vizita la, dumneavoastră la Bruxelles să aibă loc. Pierre, două minute, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule Cucan. Da, eu uh, consider că este de datoria mea să fac acest lucru. Trei remarci foarte pe scurt. Sunt convins de faptul că inițiativa RECOM este instrumentul indispensabil uh, în ceea ce privește condamnarea crimelor de război la orice nivel. Nicio reconciliere nu va avea loc în Balcanii Occidentali fără această abordare de jos în sus, care trebuie să fie cuplată cu sprijin deplin la nivel guvernamental uh, regional. Asumarea răspunderii și reconcilierea trebuie să pornească de la nivelul regiunii. Asta dacă dorim ca efectul să fie unul pe termen lung. Țările implicate trebuie să treacă peste moștenirea trecutului și acest lucru trebuie să se facă la toate nivelurile, la nivel guvernamental, judiciar și la nivelul societății civile. Așadar, cu sprijinul nostru, și menționez faptul că sprijinim inițiativa RECOM pe deplin, acest eveniment are o importanță majoră astăzi la Parlamentul European și doresc să vă mulțumesc personal, doamnă președinte, doresc să mulțumesc subcomisiei și domnului Cucan pentru că ați sprijinit acest efort. Mulțumesc, spune domnul Cucan. Acum deschid, deschid, deschid dezbaterea. Zoran Thaler a cerut cuvântul, este din Slovenia și este foarte activ în regiune și nu numai. Da mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Kukan față de care vreau să-mi exprim recunoștința. Cred că este foarte important, pentru că dacă nu cunoaștem adevărul, nu vom avea un viitor pașnic și nu vom uh, ajunge la reconciliere. Noi știm foarte puține lucruri în momentul în care vine vorba despre fapte. De aceea trebuie să avem o influență asupra mass media, asupra autorităților din țările noastre, în așa fel încât adevărul să fie scos la iveală. Cât timp va mai dura până când se va ști adevărul din acea perioadă sumbră? Câte generații vor mai fi necesare până când adevărul va figura în manualele de istorie, în școli? Uh, prietenii noștri din Franța au reușit să facă acest lucru după cel de-al doilea război mondial. Italienii au reușit și ei de asemenea. Iată că noi acum ajungem exact în aceeași situație. Deci, nu numai în ceea ce privește Balcanii de Vest, ci peste tot în lume, există această nevoie de a avea o reconciliere dar ea este cu atât mai specială în Balcanii de Vest. De aceea trebuie să susținem astfel de inițiative, în așa fel încât să existe mai multe posibilități, mai multă energie, mai multe fonduri uh, pentru astfel de inițiative. Vă mulțumesc tuturor pentru uh, vizita dumneavoastră, domnul președinte. Mulțumesc, domnule Thaler. Și acum aș ruga colegii care doresc să intervină timp de un minut. Doamna Jimenez, mai întâi. Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au venit până în sub comisia noastră și aș dori să-i spun în mod concret domnului Dragan că suntem uh, numeroși cei care uh, Uh, suntem solidari de, uh, față de ceea ce s-a întâmplat. Și eu, la rândul meu, sunt mamă și știu cât de dureros poate fi. E adevărat că reconcilierea este deosebit de importantă și nu poate uh, exista atâta vreme cât uh, nu a existat o justiția. Uh, drumul către pace nu înseamnă că uh, trebuie să uităm adevărul. Singura pace pe care o poate accepta o victimă este cea, acea pace care își are originea în sentimentul de dreptate. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mă alătur celor care uh, au mulțumit pentru organizarea acestei uh, audieri. Uh, mulțumim și față de dumneavoastră. Regretăm faptul că nu am reușit să vă consacrăm mai mult timp. Eu sunt printre cei care consideră că, într-adevăr, scoaterea la iveală a adevărului este o primă etapă esențială pentru a construi viitorul. Deci, doresc să vă felicit pentru munca dumneavoastră, pentru curajul dumneavoastră. Aici, în Parlamentul European, suntem foarte atenți uh, în ceea ce privește astfel de uh, subiecte și avem o abordare destul de comună. Aș dori să spun, pentru că sunt, franț- sunt deputat francez, Aș dori să spun uh, colegului meu uh, Thaler că Franța și Germania, și poate Franța mai mult decât Germania, au avut nevoie de mult timp pentru a uh, face lumina asupra trecutului și că încă lucrurile nu sunt chiar clarificate pe deplin în Franța. E cu atât mai adevărat în ceea ce privește războiul din Algeria decât cel de-al doilea război mondial. De aceea nu trebuie să ne descurajăm. trebuie să continuăm și doar astfel vom reuși într-adevăr să construim un viitor. Thank you very much, Mr. Howitt. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Howitt. Vă, timpul ne limitează, domnule Cucan, și atunci nu pot decât să mă alătur celorlalți colegi care au luat cuvântul în sală și să vă spun cât de mulțumiți suntem de faptul că dumneavoastră ați lansat această inițiativă deosebit de importantă și că ați venit până aici până, ca să ne explicați. Uh, știu că subcomisia noastră a avut o vizită în Croația. A, se pare că nici măcar nu avem dreptul să vă punem întrebări păcat, dar vreau doar să vă exprim uh, mulțumirile mele cele mai sincere pentru munca pe care ați depus-o și cea pe care o veți depune. Mulțumesc și în final are cuvântul doamna Ana Iprizațic. Mulțumesc, domnule președinte. Jezik po prvi put, ja mislim, o mojih sedam godina u Europskom parlamentu, neću koristiti tako puno vrijeme. Aș uh, dori să-mi utilizez limba martenă pentru prima dată în Parlamentul meu. N-am să repet cele spuse deja de colegii mei. Uh, Vroiam doar să lansez un apel sub comisiei noastre și comisiei AFET pentru a susține această inițiativă. Și pentru a o considera ca fiind un punct unic uh, um, pe agenda unei ședințe, tocmai pentru a ilustra importanța pe care o acordăm analizei unor astfel de evenimente. Eu am fost uh, refugiată din Bosnia-Herzegovina și am spus deja acest lucru în Comisia AFET în calitatea mea de reprezentant din partea Suediei. Însă aș dori să repet încă o dată tot ceea ce a fost spus și să subliniez faptul că e nevoie de o dezbatere separată, consacrată în unic acestui subiect. Mulțumesc, până domnul președinte, iată ultima intervenție. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Cei care doresc să discute mai îndeaproape cu colegii noștri și cu invitații noștri, e bine, veți avea posibilitatea să întâlniți între ora 2 și ora 3 în sala de ședințe PHS 6B, la etajul 6. Deci, pe HS la etajul 6. Mulțumesc, doamna președinte. Și acum, doamna președinte, uh, Hautala, mulțumesc, domnule Cucan. dați-mi voie să spun că proiectul dumneavoastră are o valoare intrinsecă și pentru noi reprezintă de asemenea și un model despre felul în care putem să facem față trecutului. Uh, vom discuta în această după-amiază despre lupta împotriva impunității, cazul Argentina, spre exemplu. Și vă admir pentru felul în care ați reușit să se creați acest sentiment de solidaritate uh, pentru a face față istoriei. Deci noi avem de învățat din experiența dumneavoastră și putem să folosim modelul dumneavoastră și în alte ocazii atunci când e nevoie de luptă pentru adevăr. Mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire la ora 2 pentru biroul extins.